Stimați colegi, vă propun să începem lucrările. Ședința este declarată deschisă. Primul punct. Ați văzut ordinea de zi, proiectul de ordine de zi, conform cu ceea ce am anunțat la Cobu News. Punctul 4, mandatul pentru trilog pentru bugetul 2013, este amânat până joi, pentru că săptămâna aceasta avem o formulă de reuniune ale comisiei noastre puțin neobișnuită. Deci două jumătăți de zi în, în această după masă și joi. Coordonatorii uh, se vor întâlni la ora 14 și Comisia Bugete va avea reuniunea de la 15 la 18.30, însă nu în acea, aceeași sală de aici, ci în clădirea Ian la etajul 6. Și am prevăzut votul în jurul orei 17, terminăm la ora 18 invitând colegii de la Comisia de Control Bugetar și coraportorul domnului Rivelini să îl asculte pe domnul Rivelini și pe Inge Gresle să ne prezinte negocierile de durată și dificile în legătură cu regulamentul financiar. Dar acum cuvântului Goran Fer Ferm a participat la un trialog cu Consiliul în legătură cu obligațiunile de proiect. Uh, dorește să intervină, să ne vorbească despre acest lucru acum sau mai târziu? Goran. Cred că pot să o fac destul de rapid pentru că a fost uh, primul trilog ieri, a fost de succes, am avut o listă de teme care ar, putea, ar fi putut să pună probleme. Cel mai dificil punct a fost cel că Consiliul vrea o strategie de ieșire din obligațiunile de proiect chiar înainte de introducerea acestui proiect. Pentru mine, mi se pare că această atitudine anticipează un eșec. Este Uh, Consiliul vrea ca dacă strategia funcționează, noi considerăm că dacă strategia funcționează, va putea să fie permanentă și dacă nu, atunci nu o vom continua. Dacă Consiliul uh, vrea deja o ieșire și o eliminare a acestui proiect, proiectul va părea din start mult mai puțin credibil pentru piețele financiare. Uh, însă Consiliul s-a, da, s-a dovedit mult mai flex, flexibil decât ne-am așteptat. Uh, a promis că va, vor încerca să găsească o formulare nouă. Din păcate, asta înseamnă că vor trebui să se adreseze Coreper pentru a obține un mandat pentru schimbarea respectivă. Deci avem o problemă de calendar. Însă, Obiectivul este totuși viabil și anume să votăm asupra acordului în 31 mai. Au mai existat încă o serie de puncte. Consiliul nu este interesat în viziunea politică mai largă pe care am încercat să o introducem noi, opțiunile de a avea opți- opțiuni de a, ob- obligațiuni mai ambițioase, durabilitate, criterii UE 2020. Consiliul își dorește criterii mult mai restrânse, însă este o problemă mai mică pentru că este, ține mai degrabă de formulare decât de instrument. Părerea mea este favorabilă, sunt optimist, discuțiile au decurs mai bine decât mă așteptam și uh, există perspectiva de a ajunge la o concluzie bună în 31 mai.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 scuzați, am avut probleme tehnice. Il y a un problème d'interprétation. Se pare că există o problemă cu interpretarea. Se poate relua. Există o problemă cu italiana, limba cehă, poloneză, maghiară. Care este problema? Nu există interpretare? My voice is disappearing. <laughs> Vocea mea dispare și după aceea apare. If you take one word out of two, maybe... Dacă luați câte un cuvânt din fiecare două, poate este suficient. Oare pot să ne spună cei de la tehnic dacă este ok? Este mai bine acum? este mai bine pentru cehă, maghiară, poloneză, italiană, ok. Deci, pentru a rezuma, președinția daneză dă înapoi. Între timp cu coordonatorii am prevăzut două întâlniri, prima la nivel tehnic și a doua la nivel politic cu șefii de delegație din cele trei instituții. În ceea ce privește atitudinea președinției daneze și în acord cu coordonatorii, am decis următorul dispozitiv. Mâine, 9 mai, o întâlnire bilaterală între raportorii noștri și comisie și când spun raportorii, dacă sunt și alți membri interesați din alte grupuri, în special raportorii din umbră, sunt uh, bineveniți. Este vorba de o întâlnire bilaterală între Comisie și Comisia Bugete pentru a putea avea în 30 mai o întâlnire unde voi participa chiar eu pentru a conduce uh, delegația noastră și domnul Lewandowski va veni din partea Comisiei și va, vom vedea cine va veni din partea Consiliului. În orice caz, nu văd cum ar putea Consiliul să nu fie prezent de la aceste întâlniri și dacă nu dorește să se exprime, atunci nu se va exprima, însă pe acest subiect care este, pe de o parte, foarte tehnic și extrem de politic, în special în contextul actual, vrem să existe cel puțin un acord între Parlament și Comisie, nu în legătură cu suma creditelor necesare, pentru că aici este negocierea uh, bugetară, dar posibilitățile de calcul și opțiunile pentru a reduce um, pierderile. Să evităm în acest fel neînțelegerile care au complicat uh, foarte mult negocierile pentru bugetul 2012 la sfârșitul anului 2011. Atât pe acest punct, pentru că această reuniune de ordin tehnic, așa zisă tehnică, va avea loc mâine și uh, vom putea afla joi ceea ce s-a întâmplat la întâlnirea de mâine. În ceea ce privește restul punctelor, limbile disponibile, înțeleg că sunt uh, disponibile pentru tot ceea ce spun. Aceste limbi sunt citate în Cobu News și aprobăm, aprobăm dacă nu există Um, obiecții procesul verbal din 29 martie. Uh, je vous prop... Așadar, dat fiind că punctul 4 a fost amânat pe poimine, vă propun să trecem direct la punctul 5, proiectul de buget rectificativ numărul 2 pe 2012, Fondul de Solidaritate și raportoarea, raportarea este doamna Balțani, care i-ai dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am avut deja ocazia să discutăm această propunere a Comisiei la întâlnirea noastră precedentă. Au apărut câteva noutăți. O scrisoare a comisarului Lewandowski în care face o nouă propunere pentru a încerca să rezolve problemele de plăți. Vă amintiți că problema este că lipsesc fonduri, așadar cele 18 milioane solicitate în fondul de solidaritate. Comisia a propus uh, revizuirea pragului maxim de cheltuieli pentru anul în curs Acum avem o nouă propunere a comisarului Lewandowski care ar permite utilizarea unei soluții de ordin tehnic. Se continuă cu viramentele. Știți că din punct de vedere al plăților dezbaterea a fost destul de dificilă în acest an. Comisia propune așadar să verificăm care este uh, nivelul de uh, implementare al programelor din pachete, în special programele de energie legate de programul de redresare economică, uh, de unde ar putea să vină 62 de milioane. Se pare că există o subutilizare a acestor fonduri pentru că este vorba de proiecte complexe Vorbim așadar de planul de redresare european. Este vorba de programe complexe și și uh, se prevede că nu se vor uh, folosi 503 milioane de euro până la sfârșitul acestui an. Comisia propune să se aloce de acolo 18 milioane pentru fondul de solidaritate și uh, pentru alte programe care au nevoie de plăți directe. Pentru uh, decizia comisarului Lewandowski este politică. Rămânem atenți la nivelul de plăți. Uh, pentru al doilea semestru uh, situația riscă să se agraveze. prin această revizuire a punerii în aplicare care uh, ar putea permite rezolvarea uh, finanțării pentru fondul de solidaritate. Mulțumesc, doamna raportoare. Vestea bună este că s-a găsit un zăcământ de fonduri care, dacă suntem de acord, va permite finanțarea uh, fondului de solidaritate pentru zona Liguria și Toscana. Pe de altă parte, este o veste proastă în măsura în care arată că o parte mare a fondurilor care fusese prevăzute de la bugetul european pentru a finanța planul de relansare în fața crizei, nu a fost utilizată. Așadar, trebuie să tragem învățăminte în legătură cu procedurile noastre la nivel financiar și la nivelul politicilor aplicate în numele acestui plan de redresare. Aveți observații? Se pare că nu. Nu a cerut nimeni cuvântul. Vă reamintesc că, bineînțeles, cu rezerva calendarului Consiliului, termenul pentru amendamente, dacă există, ar trebui să fie fixat în 24 mai. Vă convin, convine, domnule raportor. Bineînțeles, cu rezerva că Consiliul ar putea să ridice obiecții. La punctul, acesta a fost punctul 5, putem trece la punctul 6, domnul Alfonsi, care este responsabil cu un aviz legat de politica comună în domeniul pescuitului și care ne propune un prim schimb de opinii. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Ni se solicită un aviz în legătură cu orientările politicii comune de pescuit. Începând cu 2002, Uniunea Europeană încearcă să găsească un drum pentru a gospodări mai bine aceste resurse și o activitate care trebuie să continue să producă pentru Europa um, capturi care să corespundă cu echilibrul natural. Uh, am concluzionat că încă nu avem o politică a pescuitului în Europa care să fie compatibilă cu uh, conservarea pe termen lung a resurselor. resurselor. Asta în contextul reformei politicii de pescuit. Comisia propune să mergem mai departe, să identificăm o serie de priorități care să țină mai mult cont de durabilitatea ecologică să se elimine aceste rearuncări peste bord ale speciilor pescuite, așa numite discards, și în același timp să Uh, susținem uh, domeniul pescuitului care pune o problemă socială în Uniunea Europeană. Propunerile Comisiei, uh, în general, sunt bune, le putem susține. Se vorbește despre un fond care, dacă aceste dacă acest proiect va fi Uh, menținut în urma negocierilor bugetare. Se um, prevăd 68 de miliarde de euro într-o serie de orientări de a elimina capturile nedorite, de a elimina discardurile și de a introduce un sistem echitabil pentru că există încă dezbateri în legătură cu avizul oamenilor de știință, starea stocurilor și eu propun ca într-o etapă ulterioară să avem un aviz în legătură cu acest raport și să introducem preocuparea noastră pentru micii pescari care riscă să fie afectați foarte mult de sistemul de transfer al concesiunilor. Ar se riscă astfel dispariția unei, uh, uh unei îndeletniciri cu o tradiție îndelungată, dispariție care ar duce și la afectarea gestiunii biodiversității în zonei de coastă. În general, strategiile sunt bune și cred că putem să ne dăm un aviz favorabil. Vă mulțumesc foarte mult, domnul Ferm. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să fac un scurt uh, comentariul locului Estel Grolier, care nu s-a oprit din campania electorală în Franța, e continuă, pentru că mai vin și alte alegeri, după cum știți. Ea m-a rugat să spun câteva cuvinte în locul ei. Ea este de acord, în general, cu abordarea domnului Alfonsi. Este nevoie de un aviz scurt pe care trebuie să-l formulăm aici. Sigur că ne vom întoarce și la celelalte propuneri pe tema PCP la o altă uh, etapă. Dar uh, dumneavoastră dorește să sublinieze faptul că resursele pescuitului sunt bunuri publice și trebuie să avem grijă de ele, sunt importante pentru Europa, dar și pentru siguranța alimentară la nivel global. Trebuie să ținem cont de mai multe activități, nu numai de pescuit, de aquacultură și de altele, aceasta din urmă fiind foarte importantă pentru unele zone costiere care au nevoie de susținere și pe viitor. Este clar însă că noi eh, susținem o politică a pescuitului care promovează un pescuit durabil cu un impact mic pe mediul înconjurător, dar care trebuie să fie viabilă din punct de vedere economic pentru comunitățile care depind de această branșă și pe viitor. Aceasta înseamnă că Trebuie să ne uităm la, for- fund, la sursele de finanțare, în cer scuze, și la un management eficient al resurselor. Aceasta necesită mai multă cercetare științifică decât până acum. Oricum o fi, va fi nevoie de o îmbunătățire a politicii și de a îmbunătăți în general și vasele de pescuit, pentru că acum începe etapa unei noi uh, unui nou pescuit mai selectiv și trebuie să ne îmbunătățim uh, tipurile de colectare și să ținem cont de datele biologice de care dispunem. Vom uh, avea cifre exacte și ne vom baza avizul pe raportul Șure, bineînțeles, dar uh, este clar că avem o problemă în acest domeniu, că avem o serie de noi cerințe din partea politicii de pescuit pentru ca aceasta să devină sustenabilă și trebuie să vedem cum o putem finanța cu plafoanele pe care va trebui să le respectăm. Dar vom mai avea ocazia să discutăm despre aceasta. Iată, deci aceasta a fost părerea doamnei Grâlie. Mulțumesc, spune președintele Carl Haglund. Thank you. Mulțumesc, Alea. Pe scurt, e foarte ușor să fii de acord cu ceea ce a spus François înainte. Cred că e important ca atunci când Comisia a lansat politica comună de pescuit, a spus că reforma acesteia, a spus că este nevoie de o reformă radicală în Europa și că trebuie luat în serios acest moment. Foarte puțin sunt momentele în care Comisia admite că a greșit și că e nevoie de o reformă radicală la o politică. Nu este un lucru care se întâmplă oricând, dar suntem în situația în care majoritatea stocurilor au fost pescuite și deci uh, Trebuie să ținem cont de comunitățile care depind de această branșă. În branșele în care se depinde de pescuit, trebuie să încercăm să garantăm o securitate economică și să avem în același timp o abordare ecologică în funcție de cât pescuim. Pe termen lung vom avea capturi mai bune și o economie mai bună dacă avem o abordare durabilă. Însă, pe termen scurt, aceasta s-ar putea să însemne să pescuim mai puțin iar PCP-ul se confruntă cu multe din astfel de, chelt- de provocări. Trebuie să înțelegem că vor fi mai multe etape, dintre care prima va fi cea în care va trebui să pescuim mai puțin. Și eu zic că trebuie să vorbim în această comisie despre problema aceasta. Atunci când vorbim de economii, avem raportori uh, pe tema reformei și din partea Comisiei pentru Pescuit și știu că este o provocare foarte importantă. Există anumite politici în cadrul politicii actuale de pescuit care ar putea fi uh, la care ar putea fi redistribuite fondurile. Eu nu cred că e nevoie de mai multe fonduri pentru PCP, dar putem folosi mai bine fondurile pe care le avem la dispoziție și deci să susținem această fază în care mergem către un pescuit mai durabil. Sunt de acord cu raportorul, deci și mă bucur că vom putea avea o poziție foarte puternică din partea comisiei noastre. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Așa cum a spus raportorul și alți intervenienți, la un astfel de subiect, Comisia pentru Bugete trebuie să dea un aviz important, pentru că e vorba de sume foarte mari, e vorba de aproape de un miliard de euro pe an. Am constatat mai de mult și eu vin din circumscripție din uh, sudul, sud-estul Franței. Am înțeles așadar ca toți ceilalți că um, cei care au coaste în uh, coaste uh, în țările din care previn știu despre ce este vorba. În trecut, o parte din ajutoarele comunitare au fost folosite pentru distrugerea unor nave de pescuit pe, pentru reducerea capacităților și în același timp s-au folosit fondurile pentru a subvenționa achiziționarea unor vase de pescuit mai moderne pentru a asigura um, mai bine uh, situația echipajului respectiv. Uh, dar acum avem uh, vase care pescuiesc mai mult, capturile cresc și există multe specii care sunt acum în pericol și nimeni nu-și dorește acest lucru, nici, pesc nici pescarii nu-și doresc acest lucru. Și de aceea Comisia Europeană a făcut mai multe propuneri foarte radicale. Și înțeleg că ministrii responsabili cu pescuitul au uh, fost destul de amestecați ca păreri în fața Comisiei după această propunere radicală. În Uniunea Europeană și în, aproape, în apropierea Uniunii Europene avem țări care au implementat politici care responsabilizau mai bine pescarii și care permiteau să se asigure o reînnoire a resurselor. Toate acestea fiind însă în favoarea micilor pescari și nu a multinaționalelor uh, din domeniul pescuitului. Există exemple de succes în Europa sau în afara Europei unde s-a, s-a procedat bine. Iar noi, Comisia pentru Bugete, avem o responsabilitate în acest domeniu, nu pentru a alege care este metoda cea mai bună, mai degrabă Comisia pentru Pescuit poate spune aceasta și raportorii săi. Dar trebuie să ne asigurăm că fondurile pe care le atribuim vor folosi unor scopuri pen, benefice pentru pescuit și nu vor merge în folosul altor proiecte. Cred deci că este un dosar pe care trebuie să-l uh, tratăm uh, cu seriozitatea necesară, iar Comisia pentru Bugete joacă un rol esențial în definirea acestei politici. Mulțumesc foarte mult raportorului în legătură cu calendarul. După acest prim schimb de opinii, avem un termen de depunere a amendamentelor pe 29 mai. Adoptarea avizului în comisie pe 20 iunie și uh, Comisia pentru Pescuit își adoptă raportul pe 10 și 11 iulie, iar votul va avea loc în plenară din iulie. Bun, mulțumesc. Putem să trecem acum la punctul 7, programul statistic european. Domnul Epping are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia a propus un regulament pentru crearea programului statistic european, așa numitul PSE, care va oferi un cadru pentru pentru deseminarea statisticilor la nivel european până în 2014. Suma totală a bugetului este de 299,4 milioane de euro pentru o perioadă de 5 ani de durată a proiectului, incluzând 57,3 milioane de euro acoperite de programul 2007-2013 și 2000 242 um, de milioane din 2014 în 2017. Sistemul uh, european de statistică european este folosit de autoritățile naționale de statistică și de uh, Eurostat și a fost confruntat cu mai multe provocări în ultimii ani, incluzând o nevoie mai mare de statistici în Europa, dar și o schimbare a naturii acestora, având în vedere limitările bugetare atât la nivel european cât și la nivel național. Obiectivul general al programului statistic european este ca sistemul european de statistică să fie cel mai important ofertant de servicii de statistică din Europa. Trei obiective importante trebuie să fie urmărite în orice acțiune statistică. În primul rând, să se ofere informații de calitate. În al doilea rând, implementarea unor noi metode de uh, statistică în ceea ce privește calitatea și trei, o îmbunătățire a colaborării în, uh, în cadrul uh, domeniului statisticii între institutele din Europa. Pentru a putea implementa programul statistic european, Comisia dorește să adopte programe anuale care să stabilească obiectivele de uh, atins și care să spună care sunt uh, așteptările și rezultatele de obținut. Aceasta va arăta în ce măsură friza financiară, criza financiară a fost uh, mult înrăutățită din cauza statisticilor nefiabile am sugerat de aceea mai multe amendamente care arată nevoia de a avea o fiabilitate per, uh, totală a statisticilor prin control și supraveghere a acestora pentru a putea preveni irregularitățile și uh, pentru a oferi cea mai bună eficiență posibilă. În momentul de față suntem cu toții de părere că o statistică fiabilă este absolut esențială în scopul de a menține sistemul uh, din zona euro. Însă, pentru a oferi o altă părere, aș vrea să vă amintesc de politica lui Sir John Copperthwaite, care este fostul uh, vicepremier al Hong Kongului și el uh, spunea despre economie că există metoda de intervenție pozitivă, de non-intervenție pozitivă, care creează așa numitele centre la nivel global. Și aceasta a dus la o creștere a salariilor și la o reducere a sărăciei cu două treimi. Un aspect important al acestei politici a fost refuzul acestui domn de a um, face statistici eh, în general și de a colecta aceste statistici. Ce poate face o țară? Trebuie să, um, spunea el, elimine oficiile naționale de statistică pentru a putea să se bazeze numai pe creștere. Deci, domnule președinte, lăsând la o parte această anecdotă, nu sunt convins că, anecdot, că liderii europeni ar fi de acord cu Sir John și mai degrabă ar prefera să aibă un cadru corect de statistică care să asigure o informație de calitate pentru ca să știm ce facem, fie că sunt motive bune sau rele în spatele acestor acțiuni. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule raportor, vă felicit și vă mulțumesc pentru că ați reușit să aduceți un zâmbet pe fața tuturor membrilor Comisiei pentru Bugete pe o temă ca statistica. Oricum, am înțeles că cu cât e mai puțină statistică, cu atât sunt mai bune perspectivele de economice. În Hong Kong, în continuare, creșterea este foarte mare, dar libertatea nu e foarte bună, să spunem. Iuta, vrei să vorbești despre politica din Hong Kong? Nu, nu, dar domnul Gaier dorește, în schimb. Zum, eh, zum politischen wirtschaftlichen Leben in Hong în ceea ce privește viața politică și economică din Hong Kong, nu prea pot contribui la dezbatere, dar în Germania se știe că Winston Churchill a spus să n-ai încredere în statisticile pe care nu le-ai falsificat chiar tu însuți. Și acesta este un proverb foarte bine cunoscut. Iată de ce programul despre care vorbim noi acum este unul foarte important. Știm cu toții că am, avem experiențe chiar în această comisie, am avut probleme care veneau din inacuratețea statisticilor și nu numai aici. Sunt de acord absolut cu raportorul despre faptul că Uniunea Europeană are nevoie de statistici de durată, statistici corecte și statistici fiabile care să poată să îi permită să facă o planificare politică și să ia decizii care să fie credibile. Însă, de aceea mi se pare importantă și cerința de colaborare. Trebuie subliniat că oficiile pentru statistică trebuie să fie independente uh, pentru că fără independență nu avem uh, o experiență prea bună, după cum se știe. Și pentru că lucrurile stau așa, eu am probleme să accept uh, raportul domnului uh, Epping în ceea ce privește paragraful unde vorbește de economii. Ne spune unde se pot face economii în bugetele naționale. Sigur că în orice program se pot face economii. De fapt, grupul din care provine domnul Epnic vorbește numai de economii în general și totuși trebuie spus că este esențial ca în acest punct să se creeze bazele pentru o planificare corectă a politicilor europene. După părerea mea, nu se poate combina acest lucru cu o cerință de a face economie exact din acest program. Așa cum sunt uh, cele 10 porunci uh, um, porunci care nu pot fi negociate. Așa mi se pare și în acest punct uh, cerința pentru, a, pentru o creștere economică nu poate fi uh, supusă unui compromis. Mi se pare că economiile în acest punct ar fi economii într-un punct greșit. Mulțumesc, spune președintele, domnul Stachni. Îmi cer scuze că v-am pronunțat numele greșit. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi foarte pe scurt. Sunt raportor din umbră pentru grupul meu, grupul PPE. Se vorbește mult și înțelept despre statistici. Sper că acesta nu intră în categoria minciuni, minciuni și mai mari, statisticile Parlamentului European ca grad de comparație. Scopul statisticilor este să se sublinieze politicile noastre prin acțiuni credibile și este nevoie, deci, de un background foarte puternic, de o, un rezultat uh, concret de data aceasta. Mi se pare foarte important să spunem că trebuie să menținem aceste trei obiective din punct de vedere financiar, economic și social. E nevoie deci de calitate, e nevoie de eficiență și e nevoie de alte îmbunătățiri și trebuie să sporim în același timp și productivitatea prin parteneriate și prin alte măsuri. Iată de ce eu, pentru grupul meu, uh, voi uh, încerca să urmăresc acest subiect îndeaproape și vom uh, oferi și noi un raport care sperăm noi va fi acceptabil pentru majoritatea deputaților și care va putea într-adevăr să ne îmbunătățească reputația aici în Parlamentul European. Mulțumesc. Mulțumesc. Oui, là encore, nous, nous, nous sommes en face d'un problème qui est... Ne confruntăm cu o problemă care pare să fie foarte uh, tehnică, dar de fapt este o miză economică și bugetară considerabilă într-o țară cum este țara din care provin eu, care evident că nu e chiar o țară slab dezvoltată în lume nivelul de producție industrială uh, se află după trei luni. Pentru că sistemul de colectare a informațiilor se bazează pe organizații profesionale, pe fiecare industrie și e un sistem foarte birocratic și lent. Așadar, cum se pot face previziuni relativ credibile în legătură cu nivelul posibil al creșterii economice peste șase luni sau într-un an dacă nu știm nici măcar dacă cu trei luni în urmă industria era pe creștere sau pe recesiune, sau în recesiune. Cel puțin când vorbim de meteorologie, putem să spunem dacă astăzi plouă sau e soare. Uh, când vine vorba de statistică, nu o să știm decât peste trei luni dacă azi în industria franceză a plouat sau a fost soare. Deci, îmbunătățirea aparatului nostru statistic este un element esențial în, uh, esențial în pilotarea politicii economice. Și în momentul în care, sub presiunea crizei, statele noastre membre întăresc coordonarea bugetară uh, în cadrul Uniunii Europene, și anume prin semestrul european, și pentru 25 de state din cele 27 în cadrul noului tratat, astfel încât politicile economice să fie mai bine armonizate între ele pentru a-și maximiza efectele și pentru a maximiza creșterea, uh, nevoia de un, avea un instrument statistic este esențială. Și am început uh, reuniunea uh, de astăzi discutând despre creditele de plăți și nevoia de credite de plăți, dar trebuie subliniat că pe datele de bază pe, pentru politica economică, bugetară, instrumentele noastre tehnice sunt încă insuficiente și trebuie îmbunătățite. Așadar, uh, tot ce putem spune pe acest subiect va fi extrem de important. Îi mulțumesc raportorului nostru, domnul Epping, și în ce privește calendarul, termenul limită pentru amendamente este 14 mai, săptămâna viitoare. Va, ar trebui să adoptăm, sau cel puțin să supunem la vot avizul său uh, pe 31 mai și, în principiu, uh, sub rezerva confirmării, pe 18 iunie, Comisia ECON, care este Comisia de Fond uh, pe acest subiect, ar trebui să își adopte raportul. Iată, putem trece acum la raportul domnului Faimon uh, privind instituirea unui program de acțiune în domeniul fiscal și, fiscal și vamal și fiscal în Uniunea Europeană. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Programul Fiscus, așa cum este el propus de Comisia Europeană, ar fi un succesor al programelor vamale și fiscale pentru 2013. Programul Fiscus anunțat în noiembrie ca parte a unui pachet uh, mai larg uh, din cadrul financiar multianual, uh, adună aceste două programe împreună pentru a le simplifica. E vorba de programul Customs 2000, care se oferă de activitățile legate de Uniunea Vamală și care e de competența exclusivă a Uniunii Europene. Fiscalis 2013 însă dorește să întărească funcționarea pieței interne prin îmbunătățirea cooperării între sistemele de impozitare din Uniunea Europeană, crescând cooperarea între statele membre. Este un program european care nu ar trebui să aibă un impact asupra politicilor fiscale care sunt în principal de competența statelor membre. Am uh, rezervări serioase în legătură cu propunerea aceasta de a le uni, pentru că sunt programe divergente cu scopuri distinctive și obiective distinctive. În consecință, ar trebui să aibă parte de aranjamente juridice diferite pentru implementare, evaluare, monitorizare și control. Adițional, niciuna dintre evaluările la jumătate de mandat uh, propuse nu uh, uh, arată că există vreo Uh, dovadă pentru astfel de propuneri și vreo justificare. Atât Fiscalis cât și Customs funcționau bine ca programe separate conform evaluărilor făcute de consultanți independenți. Mai mult, din momentul în care Comisia a păstrat uh, anvelopele financiare separate pentru aceste două programe uh, și a exprimat uh, interesul în păstrarea identității programelor și ar fi logic ca modalitatea cea mai bună de a asigura acest lucru ar fi ca aceste programe să rămână separate. Deși susțin complet activitatea programelor Fiscalis și Customs, recomand ca ori Parlamentul să se gândească să respingă propunerea Comisiei sau comisiile de fond ale Parlamentului să acționeze în alt fel, astfel încât să se obțină două baze legale diferite pentru programul Fiscalis și respectiv uh, pentru programul Customs. Asta va permite ca lucrurile să fie tratate în mod distinct și să fie examinate și negociate separat. Această poziție a fost susținută de comisiile Econ și IMCO de asemenea și la conferința președinților de comisii de pe 18 Uh, aprilie la Strasbourg, la cererea Comisiei Econ. Comisiei s-a dat o a doua șansă să-și explice poziția către cele două comisii de fond pe subiect. Totuși, uh, n-au reușit să-i convingă pe membrii comisiilor de acest lucru. Conferința președinților trebuie acum să decidă uh, în legătură cu aplicarea regulii 51. Pentru informarea dumneavoastră, secretariatul a fost informat de serviciile Parlamentului că există rezerve în legătură cu admisibilitatea unora dintre sugestii din textul legislativ. Totuși, din câte am înțeles eu și ca urmare a discuțiilor anterioare cu secretariatul, amendamentele 1, 3 și 4 constituie o modalitate de a transmite un mesaj, un mesaj politic comisiilor de fond și nu Uh, trebuie adoptate în plenară, ci pot fi adoptate de Comisia de Buget. Sunt nerăbdător să colaborez cu raportorii din umbră și rămân deschis uh, la sugestii în legătură cu viitoare amendamente din partea grupurilor politice. Vă numesc. Președintele, mulțumesc, domnul Stolojan. Mr. President, I am shadow... Mulțumesc, domnule președinte. Sunt raportor din umbră pentru grupul PPE Uh, vreau să-i mulțumesc raportorului pentru aviz, pentru activitatea sa și aș vrea să spun că există două comisii de fond pentru acest raport, Econ și IMCO. Ele acționează pe baza regulii 51. Ambii președinții acestor comisii au pregătit o scrisoare către Consiliu pentru a sublinia nevoia de a separa aceste două programe ca și în trecut, unul pentru vămi și celelalte pentru probleme fiscale. Pe 16 mai va fi o conferință a președinților și ne așteptăm ca aceasta să susțină scrisoarea semnată de președinții celor două comisii, Econ și IMCO. Această scrisoare va fi trimisă Consiliului. Consiliul așteaptă această scrisoare pentru a lua o decizie în legătură cu modul în care va proceda. Și în ce privește amendamentele propuse de raportor, sigur, noi suntem de acord cu acest amendament de a împărți acest raport și, de asemenea, există un amendament care subliniază că anvelopele financiare specificate în această propunere legislativă constituie doar o indicație pentru autoritatea legislativă și nu pot fi stabilite până când nu se ajunge la propunerea de regulament care stabilește cadrul financiar multianual pentru 2013-2020 Cred că acest amendament este rațional și îl vom susține. Mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc foarte mult, foarte bine. Nu mai cere nimeni cuvântul, deci cum a spus raportorul nostru și cum a fost... A, mă scuzați, mă scuzați, stimate coleg, domnule uh, Galler, vă rog. Bine, Schattenberichterstatter für die Sozialdemokraten. Im sunt raportor pentru socialiști și democrați și aș vrea să adresez și eu o întrebare grupurilor politice și anume dacă chiar este nevoie să împărțim cele două programe. E clar că impozitele și vămile au statuturi diferite în cadrul tratatelor europene, dar întrebarea este dacă chiar acesta este un argument atât de puternic, asta este ce am auzit eu până acum, dacă merită să împărțim aceste două programe în două părți separate. Sigur că este vorba în amândouă programele de protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene. În ambele domenii avem uh, venituri care sunt benefice pentru bugetul Uniunii și care sunt considerabile și dacă veniturile din vămi și din impozite pot fi crescute în favoarea Uniunii Europene, atunci putem să acționăm și pe scăderea contribuțiilor statelor membre la bugetul Uniunii. Deci cred că tot acele guverne vor avea de câștigat, chiar dacă argumentează că ar trebui să acționeze, să, să aibă impact uh, această, această măsură asupra lor. Eu cred că mă, impactul este pozitiv. M-ar mirea dacă Parlamentul European ar reprezenta o, în această problemă o poziție care ar spune că mijloacele pentru îmbunătățirea veniturilor la bugetul european trebuie separate în două programe separate din motive formale. Dacă mă uit așa din perspectiva statelor membre, mă gândesc că ar putea argumenta așa. Sunt foarte multe autorități care se ocupă de vămi, există autorități chiar de urmărire penală în acest domeniu și dacă ar fi să creăm o rețea și la vom și la impozite există capacitatea de a îmbunătăți situația în statele membre pentru ca să fie obligate să-și îndeplinească obligațiile și să protejeze mai bine interesele UE. Eu cred că acesta este un argument destul de valabil. Și vous Președintele, mulțumesc. Domnule raportor, doriți să reacționați? Vă rog. Da, foarte pe scurt, nu propunem să uh, împărțim în două programul, ci pur și simplu să continuăm în cadrul actual. Să le păstrăm programe separate, așa cum au fost și până acum. Comisia, mă iertați, uh, comisiile de fond, cele două comisii de fond, de asemenea recomandă același lucru. Și Cred că există un consens foarte larg față de această propunere, dar sigur că pot exista păreri diferite. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc foarte mult. Deci presupun că vor exista și alte amendamente. Așa cum a spus raportorul nostru, uh, unele dintre amendamentele sale au uh, suscitat rezerve din partea serviciilor de ședință privind admisibilitatea lor, dar sunt amendamente legate de problema care tocmai a fost uh, evocată în acest schimb de opinii și anume existența unui program sau existența a două programe diferite și distincte și la nivelul uh, ședinței publice a Parlamentului se va pune problema pe baza textului amendamentelor adoptate de Comisia de Fond, nu cele adoptate de Comisia de Buget. Deci Comisia de Buget rămâne cât se poate de liberă să depună amendamente care nu îi plac serviciului de uh, ședință publică, dacă pot să spun așa. Și comisiile de fond vor fi cele care vor decide ce amendamente se supun sau nu votului plenarei. Cum a spus raportorul, avem două comisii diferite care sunt sezizate pe fond aici, așa nume Econ și IMCO. Termenul limită pentru amendamente în Comisia de Buget este 23 mai. În vederea adoptării uh, avizului nostru e vorba de 20 iunie. Uh, celelalte două comisii, comisiile de fond, vor trebui și ele în iunie sau iulie să își adopte rapoartele. Vă mulțumesc așadar și acum putem continua discuția acestor uh, avize din programul legislativ 2014-2020. Trecem la punctul 10. Nu, mă scuzați, mai întâi punctul 9, spune președintele. Mobilizarea Fondului European de Ajustare. Da, deci e un subiect diferit. Uh, mobilizarea Fondului European de ajustare la globalizare, cerere de asistență tehnică prezentată la inițiativa Comisiei. Domnul Kozlovski este raportor. Stimate coleg, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să vă reamintesc că Fondul de Ajustare la Globalizare a fost creat pentru a oferi asistență a angajaților care sufereau de pe urma schimbărilor structurale în economia mondială. Limita bugetului e 500 de milioane de euro și conform articolului 8 din regulamentul relevant, suma pentru asistență tehnică nu poate fi mai mare de 0,35% din bugetul general. Asta înseamnă 1.750.000 de euro. Acum, suma uh, care a fost prevăzută pentru asistența tehnică pentru anul curent, curent este disponibilă în totalitate. Comisia Europeană, anul acesta, pe 4 aprilie, a prezentat o moțiune de eliberare a sumei de 1.120.000 de euro pentru, uh, tehnică, pentru asistență tehnică. Asta înseamnă 0,22%. Și asta înseamnă că 630.000 de euro vor rămâne în rezervă în caz că există o urgență. Suma cerută de comisie ar trebui să fie folosită în următoarele zone. Monitorizare, întreținerea siturilor de internet, uh, tipărirea de materiale informaționale, distribuirea de rapoarte anuale. De asemenea, crearea unei baze de informații care să ajute oamenii să aplice la fond, la bani, să, să ceară bani din acest fond, întâlnirile între experți, schimbul de bune practici, networking-ul și pregătiri pentru evaluarea finală de către un consultant extern. Uh, cererea Comisiei este în conformitate cu regulamentul relevant care a stabilit acest fond. De aceea, mi se pare extraordinar că unele state membre se opun uh, tragerii, eliberării acestei sume. Consiliul a decis să blocheze derogarea de criză care permitea uh, să fie susținuți nu doar muncitorii care au căzut pradă globalizării, ci și pe cei care și-au pierdut slujbele din cauza unei situații economice sau financiare negative. Această derogare a fost întotdeauna un element foarte important de susținere socială în momente de crize și de aceea în articolul 3 cer Consiliului să reintroducă această măsură uh, cât mai repede. Pentru a, uh, pentru a rezuma, aș vrea să spun că în buget, uh, bugetul pentru anul acesta, plățile pentru fond au fost uh, trecute într-o linie bugetară separată, lucru pe care noi l-am cerut întotdeauna. Fondul este un instrument independent, o facilitate independentă și alocarea lui ar trebui să fie întotdeauna independentă, nu ar trebui să aibă legătură cu alte linii bugetare. Vă mulțumesc. Președintele, Mulțumesc, domnule raportor. Domnul Michel Darden. Fet, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Intervin ca raportor din umbră al grupului meu, al socialiștilor și democraților, pentru această uh, mobilizare. Uh, trei idei. În primul rând, probabil știți vreau să vă semnalez că grupul de lucru a decis să modifice ușor metoda de lucru și să transpună scrisoarea uh, în amendamente. Au rezultat o serie de amendamente care conțin, de fapt, uh, baza scrisorii noastre către comisie. În acest sens, prin amendamentele principale pe care le-am depus pe baza acestei scrisori țin de faptul că regretăm faptul că cadrul financiar se bazează pe criteriile de criză și nu sunt uh, bazate pe uh, raportul financiar. Uh, chestionăm importanța instrumentelor de uh, asistență pentru acest buget. Uh, cu toții Uh, cunoaștem necesitatea de accelerare a procedurii de mobilizare și uh, cerem crearea unui grup de contact uh, unui grup de contact de experți pentru cei care decid și pun în legătură actorii din statele membre. Acestea fiind spuse, mă alătur raportului care tocmai a fost sintetizat Uh, este un raport important. Al treilea element pe care vreau să-l subliniez ține de faptul că validarea acestei mobilizări pentru asistență tehnică nu trebuie să fie primită favorabil de către Consiliul cu o, cu o minoritate de care blochează lucrurile și pretextând că sumele sunt prea ridicate. Acest argument nu mi se pare coerent. Uh, prin folosirea acestui pretext se pun probleme suplimentare fondului. Mulțumesc, domnul Haglund. Domnule președinte, în grupul nostru vrem să avem fonduri suficiente de monitorizare și evaluare pentru a vedea dacă se obține valoarea adăugată pe care o dorim sau nu. Com- și conform cu obiectivul inițial al, al fondului. În general, însă, câteva din noile costuri par să fie costuri de, mar- costuri de marketing pentru utilizarea fondului Uh, și nu ne mulțumesc. De aceea vă informez că unora dintre noi nu le place foarte mult această propunere, cu toate că are elemente bune. Vă mulțumesc. Am uh, reținut din ceea ce a spus domnul Darden că la Comisia Ocupare, că Comisia Ocupare ne va trimite o scrisoare și amendamente. Date fiind aceste întârzieri, dacă am înțeles bine, avizul Comisiei Ocupare va trebui să fie adoptat în 30 mai și noi vom lua o poziție în data de 31 mai. Acestea redactate într-una dintre, dintre limbile principale ale Uniunii, se pare, cu care lucrăm cel mai ușor. însă cred că toată lumea a înțeles. Ați uh, luat cunoștință de text, așadar uh, sper că va putea fi tradus foarte rapid în toate limbile. Așadar, mulțumesc uh, raportorului. Acest punct se leagă de viramentele pe care le vom supune la vot, și anume la numărul 3. Termenul pentru amendamente la Comisia Bugete este fixat în 16 mai la ora 12. Comisia noastră se va pronunța, Comisia se va Comisia Ocupare se va pronunța în 30 mai și noi în 31 Votul va avea loc în iunie. Mulțumesc domnului Kozlovski. Dau cuvântul acum raportorului pentru punctul 10. José Manuel Fernández programul pentru protecția consumatorilor. Mulțumesc. Cheltuielile pentru consumatori reprezintă 56% din PIB-ul comunitar. Bugetul care este propus pentru acest program în perioada 2014-2020 este unul modest. 197 de milioane de euro, din care în jur de 20 de milioane sunt cheltuieli administrative. Scopul acestora este ca consumatorii să se bucure pe deplin de drepturile lor. Obiectivul nu trebuie să fie unul izolat, ci transversal ar trebui să fie inclus în toate obiectivele noastre. Siguranța, educația, dreptul la despăgubiri și aplicarea legislației. Mi se pare vital ca publicul să fie informat și posibilitate și consumatorii să poată beneficia de drepturile lor și să uh, poate obține despăgubiri. Există o idee pozitivă aici atunci când vorbim despre creșterea încrederii consumatorilor, înființarea Centrului European de Acreditare pentru companiile online. Este foarte important ca uh, să introducem o serie de indicatori statistici nu are sens să utilizăm doar numărul de plângeri ca uh, indicator. Înseamnă că presupunem că piața funcționează bine dacă nu se înregistrează nicio plângere, însă noi trebuie să lărgim criteriile pentru a vedea care este situația reală. trebuie să hotărâm dacă piața merge în direcția cea bună. Așadar, trebuie să știm care este situația în care ne aflăm. Trebuie să ajungem la un consens în legătură cu acești indicatori și este foarte important ca consumatorii să poată să își înregistreze plângerile în mod individual decât să fie obligați să acționeze în grup. Trebuie să susținem grupurile de consumatori, însă în același timp consumatorii individuali trebuie să uh, își păstreze puterile. Uh, avem nevoie de o, de o platformă electronică la nivelul întregii Uniunii Europene, prin care consumatorii să poată depune plângeri și să împărtășească informații. Acest lucru ar fi și un stimulent pentru cetățeni pentru a se implica. Uh, așadar, susținem platforme interactive online cu materiale de informare în legătură cu bunele practici. Acest lucru se vede în amendamentele pe care le-am depus. În principal, susțin linia Comisiei. Vă mulțumesc. Domnul Ferm a cerut cuvântul. O observație uh, scurtă, raportorul din umbră nu este aici, din păcate, în legătură cu amendamentele 2 și 3. La amendamentul 2, raportorul spune fără să spună ceva clar în legătură cu sumele, însă spune că propunerea Comisiei este modestă atunci când vorbim despre nivelul total. Indică uh, că și-ar dori o sumă mai mare, însă în amendamentul ulterior spune că suma alocată pentru administ- cheltuielile administrative este mare și solicită Comisiei să justifice și să reevalueze aceste cheltuieli. Este posibil ca raportorul să fi făcut o analiză uh, specifică aici, însă este simptomatic pentru o problemă generală. Întotdeauna cerem mai multe fonduri și mai multe cheltuieli, însă, cheltuieli, însă vrem să reducem cheltuielile administrative. Acest lucru ar putea să ducă la probleme de implementare, de control și ar trebui să ne luptăm și pentru cheltuielile administrative de bază, pentru că altfel nu se pot pune în aplicare aceste programe. Așadar, îi solicit raportorului să se gândească dacă este într-adevăr coerent aici. Nu știu dacă este vorba de ceva legat specific de programul pentru consumatori sau dacă ține de alocarea cheltuielilor administrative, pentru că altfel riscăm să fim uh, incoerenți. Doamna vicepreședinte încearcă să intervine. Ich verstehe das, aber... Mulțumesc, înțeleg ce spuneți. Dar aceasta se explică prin faptul că acestea sunt programe foarte mici. Nu e vorba numai de programul de protecție a consumatorului, ci și pentru programul de sănătate a consumatorilor. E vorba de programe mici, însă, care sunt administrate de către statele membre și care sunt gestionate de către comisie. Eu sunt ultima care trebuie să apăr comisia pentru sarcina sa administrativă, dar Cred că în acest context, dacă nu dotăm Comisia cu fondurile necesare, nu vor putea să pună în aplicare programul. Și în final uh, vom uh, trebui să întrebăm din nou de ce nu ați pus în aplicare acest program. Aceasta este problema la aceste mini-programe în care nu există nici măcar un management uh, partajat. Deci nu există nicio altă administrație implicată în gestiunea lor. Totul trebuie să facă comisia, așa trebuie să fie, într-adevăr, este corect, dar trebuie să încercăm să ne punem un pic și în situația comisiei. Mulțumesc. Mulțumesc, Iuta. Domnul raportor dorește să reacționeze? Muito obrigado. É, não há aqui é, incoerência. Mulțumesc. Nu este vorba de nicio incoerență din punctul meu de vedere. Atunci când spun că este vorba de un program modest, nu solicit uh, sume suplimentare. Dacă vă uitați la cifra de 500 de milioane de consumatori și impactul celor 56% din PIB-ul pe care îl reprezintă acești consumatori, mm, avem nevoie de un program ambițios pentru bună informare a consumatorilor. Sunt sigur că și dumneavoastră ați fi de acord că această sumă nu este suficientă. Cu toate că este o sumă modestă, sunt uh, dispus să reexaminez formularea împreună cu colegii mei. Nu mi se pare incorrect să folosim cuvântul modest pentru acest buget. Uh, cheltuielile administrative sunt mari, se reprezintă mai mult de 10% din bugetul total. Nu încerc reducerea neapărat a acestor cheltuieli, ci o justificare și eventual o reevaluare a cifrei respective. Nu mi-aș dori să se reducă admin, cheltuielile administrative uh, în așa fel încât să se ajungă la periclitarea eficienței programului. Această cifră de 197 de milioane de euro include cele 20,65 de milioane pentru cheltuielile administrative. De aceea, în unul dintre amendamentele mele, spun că înainte de a trece la implementare, trebuie să examinăm poziția și să ne asigurăm că procedura are avantaje. Avem nevoie de o analiză independentă a rentabilității pentru a ne asigura că, într-adevăr, acționăm în cel mai bun interes. Mulțumesc, domnule raportor. Într-adevăr, în legătură cu acest program, schimbul de opinii a dus la a permis uh, apariția unei probleme generale, uh, proporția între cheltuielile generale și cheltuielile administrative. Acest lucru apare și la alte programe. Va fi unul dintre marile subiecte, marile subiecte ale negocierilor bugetare din următorul cadru multianual. Trebuie să ținem cont de faptul că trebuie să reducem cât mai mult categoria 5, însă sub anumit minim, un anumit minim nu mai putem cheltui inteligent creditele operaționale asta la nivelul agențiilor și se aplică mai mult sau mai puțin tuturor politicilor. Așadar, există riscul de a avea prea multe uh, cheltuieli generale și prea multe cheltuieli administrative, însă există și riscul de a avea prea puține uh, riscul de a avea prea puține cheltuieli administrative. Un analist britanic, înainte de a doilea griv, uh, război mondial, a studiat nivelul efectivelor uh, forțelor navale britanice și a văzut că uh, în perioada interbelică numărul de uh, soldați era uh, că numărul de soldați de pe nave era mai mic decât numărul de funcționari administrativi. Este o problemă cu, cu care ne-am confruntat și în Franța acum câțiva ani în poliție. Serviciul de poliție a angajat mai multe persoane care lucrau în birouri pentru a completa formulare și pentru a face verificări decât poli- personal polițienesc pe stradă pentru a asigura securitatea cetățenilor și siguranța rutieră. Atunci când facem uh, comparații între sistemele educaționale din statele membre, suntem frapați când vedem că proporția dintre agenții administrativi din sistemul uh, educațional variază de la 1 la 2. Așadar, există riscul de a avea cheltuieli administrative prea ridicate, însă există și riscul opus de a reduce prea mult uh, cheltuielile administrative până la un nivel care nu permite finanțarea și funcționarea politicilor. Așadar, este vorba de o problemă destul de complexă și care trebuie să fie examinată de îndeaproape pentru fiecare program. În ceea ce privește calendarul, termenul pentru amendamente este fixat în data de 14 mai, la ora 12, adoptarea domnului, raportul domnului Fernandez uh, este prevăzută pentru 31 mai. Va fi avizul nostru. Votul în, la Comisia de Fond IMCO 20 iunie și uh, în plenară în data de 12 septembrie. Mulțumesc uh, raportorului și acum îi dau cuvântul doamnei Neinski pe punctele 11 și 12 Uh, care privește uh, un raport al Comisiei AFET, doamna Nienski. Nienski. Thank you very much, Mr. President. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mai întâi aș dori să discutăm despre avizul despre implementarea comună a, regulamentului. Vreau să mulțumesc tuturor uh, persoanelor implicate în pregătirea acestui aviz pentru activitatea lor. Regulamentul comun de implementare este prevăzut uh, pentru a crea un cadru comun pentru a susține bugetele în, uh, în punerea și pentru uh, aplicarea instrumentelor Uniunii pentru acțiuni externe. Acesta trebuie să funcționeze în transparență și trebuie să garanteze eficiența și transparența acțiunilor externe. După cum știm, fiecare euro din bugetul Uniunii trebuie să fie cheltuit în conformitate cu regulamentul financiar, dar acțiunile externe sunt un domeniu special predilect care va putea beneficia de anumite derogări de la aceste reguli. De ce se întâmplă așa? Explicația este foarte simplă politicile externe sunt extrem de diferite de cele interne pentru că ele au ca scop uh, alte obiective și uh, se desfășoară în cu totul alte condiții decât uh, fondurile regionale, de exemplu. Regulamentele conțin prevederi care um, se referă la folosirea corectă a fondurilor pentru acțiunile externe ale Uniunii Europene dintre care mai multe sunt uh, instrumente legate de criterii geografice. Avem uh, instrumentul european de vecinătate, instrumentul de asistență de preaderare și instrumentul de parteneriat. Și uh, trei instrumente tematice avem instrumentul pentru stabilitate, instrumentul european pentru drepturile omului și pentru aspecte democratice și instrumentul pentru siguranță nucleară și cooperare. Permiteți-mi să vă amintesc că din anumite motive um, linia bugetară 4 pentru ex- acțiuni externe nu este subiectul uh, acestei regu- acestui regulament. De exemplu, cheltuielii din cadrul PESA, PESA și uh, fondul de dezvoltare, dar și asistența macroeconomică și ajutorul umanitar, nici ele nu intră în acest regulament. Propunerea Comisiei stabilește să se simplifice și să se deciziile și să fie mai flexibile, astfel încât procedurile acestea să ne permită o adoptare mai rapidă a deciziilor de implementare uh, și uh, în ceea ce privește asistența Uniunii în uh, situații de urgență. Permiteți-mi să menționez câteva puncte care mi se par importante din perspectivă bugetară. Primul punct se referă la simplificare. Un regulament uh, unic creează un mai bun cadru pentru procedurile de prag financiar și pentru aplicarea sistemelor existente. Vreau să atrag atenția colegilor asupra faptului că afetul a dorit uh, să se adopte o strategie um, unică pentru toate aceste instrumentele. Pe de o parte, procedurile bugetare influențează obiectivele Uniunii și aceasta de obicei se întâmplă prin inițiative precum uh, Strategia Europa 2020, democrație, statul de drept, drepturile omului, antreprenoriat și protecția mediului. Apoi, dacă regulamentul uh, este prevăzut să aibă un domeniu de aplicabilitate universal, întrebarea este de ce avem articole care se referă la instrumente individuale. Aș vrea să vă atrag atenția și asupra articolului 6, 9, 10 și 11, care, într-o manieră generală, se referă la excepții și nu aduc, de fapt, nicio valoare adăugată la acest proiect, fiind dat că um, nu există nicio valoare orizontală adăugată. Vreau să atrag atenția că particularitățile fiecărui instrument duc la necesitatea unor reguli individuale, într-adevăr, pe proiect, dar trebuie să rezolvăm problema acestui articol, astfel încât uh, să existe propuneri legislative specifice în funcție de fiecare instrument la care se referă. Acest regulament ar trebui să își mențină rolul său de guvernare numai în cadrul procedurilor care sunt universale, de exemplu în cadrul acțiunilor externe sau în cadrul uh, procedurilor generale în care se folosesc uh, instrumente financiare. Așadar, uh, diferențierea prevederilor între două documente de bază mi se pare că complică lucrurile și nu le simplifică. Un alt punct pe care aș dori să-l subliniez este cel referitor la folosirea cifrelor. 121,2 milioane de euro au fost uh, prevăzute pentru 2011 pentru cele patru instrumente geografice și de altă natură. Aceasta duce la o creștere de 17,6% în uh, costurile curente și uh, în acest context aș dori să mă refer la acțiunile externe și să vă spun că folosim uh, aceste cifre în dezbateri pentru a putea avea o bază de comparație, mai ales între cadrurile uh, anuale, multian, multianuale, îmi cer scuze. Pe de o parte, cadrul financiar multianual are un orizont mai larg decât cel pe care îl avem noi la procedura anuală bugetară, în care eu cred, deci, că ne-am dat cu stângul dreptul dacă am folosit uh, prețurile actuale fără să ținem cont de inflație și uh, procedând doar la comparații. În plus, astfel de discuții nu ar trebui să fie strict uh, introspective, ci ar trebui să țină cont uh, și de dezvoltările la nivelul macroeconomiei. Dacă obiectivele acestea au fost modificate, dacă mai multe țări urmează să fie finanțate și aceasta există mai mulți beneficiari, Trebuie să știm care va fi dacă a existat o îmbunătățire la beneficiar și la produsul final. Și așa mai departe. Vorbesc despre astfel de sisteme pentru că sunt relevante. Poate că comisia are alte cifre, dar aș vrea să recomand ca toate aceste cifre să devină o parte a procesului de planificare, mai ales având în vedere negocierile care vor veni pe tema uh, acestor uh, sume. Este esențial să avem uh, sume uh, foarte juste, sume foarte corecte, pentru că noi, Parlamentul, de multe ori suntem gata să facem concesii mult prea repede pentru a putea să-i protejăm pe alții în cheltuierile lor. Un al treilea punct pe care vreau să-l menționez se referă la raportarea comună și la evaluare. Am inclus un nou text care prevede ca Comisia să ofere informații consolidate asupra subiectului de care se ocupă acest regulament și cu privire la alte activități care nu se limitează numai la linia bugetară 4. Aceste documente ar trebui să ofere o idee generală despre cheltuielile beneficiarilor, despre folosirea instrumentelor financiare despre nivelul de angajamente și de plăți și angajamentul uh, partenerilor în general. Aceste obiective, așadar, sunt extrem de importante pentru noi, însă ca autoritate bugetară e important cum uh, se desfășoară trans, uh, transparența, unde se cheltuiesc fondurile și apoi îmbunătățirea calității supravegherii și a coerenței între instrumentele financiare și între inițiativele existente. Vreau să vă dau un singur exemplu. Țările din Balcanii de Vest pot beneficia de fonduri din instrumentul pentru preaderare, din instrumentul pentru asistență macrofinanciară și din instrumentul de reacție la criză și de finanțare transfrontalieră și așa mai departe. O atenție sporită revine și um, tuturor acestor aspecte cu privire la beneficiari. Nu avem însă mijloacele să facem uh, să putem uh, introduce aceste informații altfel în, uh, în general. Aș vrea de aceea să vă atrag atenția asupra definițiilor urgenței și a cazurilor speciale care sunt menționate în acest text pentru a putea îmbunătăți siguranța legală despre cum Uniunea Europeană poate să reacționeze la crizele din lume. Trebuie să ne asigurăm că numai evenimente care pot intra în categoria urgent pot să beneficieze de aceste scurtături și de o luare a deciziei mai rapidă. Și un ultim element sunt instrumentele inovatoare financiare. Instrumentele financiare ale Uniunii Europeană nu trebuie să înlocuiască instrumentele financiare ale statelor membre, dar fondurile private sau alt fond de intervenție al Uniunii trebuie să fie gestionat de către Comisie pentru ca să fie coerent și pentru ca să se creeze o sinergie bugetară prin resurse și folosirea resurselor și inovației la nivelul tuturor actorilor. De asemenea, se pot facilita uh, alte finanțări și atrage alte finanțări în interes european, dar toate aceste lucruri nu ar trebui să se întâmple uh, pe spinarea fondurilor europene și folosirilor corecte. De, de asemenea, pârghile uh, financiare uh, nu ar trebui să compromită cele mai bune practici în ceea ce privește managementul financiar. Întotdeauna regulamentul financiar trebuie să fie cel care să aibă prioritate. Mulțumesc. Merci, madame le rapporteur. Uh... Mulțumesc, doamnă raportor. Maria Munios are cuvântul. Voilà, Muniz, avec un I. Muniz, nu Muniz. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc domnul, doamnei Neinski pentru acest raport foarte interesant, care explică de fapt și complexitatea acestui instrument financiar. Există foarte multe instrumente diferite și este greu să găsești puncte comune între instrumente. Sunt aproape de acord cu tot din ceea ce a spus doamna Neinski și totuși am încă câteva întrebări la care aș vrea să vă primesc un răspuns. În primul rând, la punctele concrete organizarea cetățenii, organizațiile cetățenilor sau alte organizații sunt menționate aici în text, în nota noastră explicativă, dar și în documentul Comisiei pentru revizuirea regulamentului financiar, bugetar, se spune că se poate permite un acces mai ușor al organizațiilor uh, civile dar că, din păcate, dar din păcate această informație nu este detaliată în altă parte. Eu cred că ar trebui să menționăm și în alte părți acest uh, punct, și anume că organizațiile societății civile pot să beneficieze și ele de aceste fonduri prin intermediul unor instrumente. În unele dintre instrumentele existente, de exemplu la instrumentul de politică de vecinătate sau la instrumentul de preaderare, se poate și mai există și instrumentul uh, care se folosește în favoarea drepturilor omului și acesta ar putea să menționeze același lucru pentru că e vorba de punctele comune și acestea sunt uh, puncte comune. În al doilea rând, ați încercat să obțineți un echilibru pentru a crea un echilibru între prioritățile externe și prioritățile interne și pentru a avea o coerență mai bună în politicile Uniunii. Și de aceea vorbiți dumneavoastră și de strategia Europa 2020, democrație, statul de drept și spirit antreprenorial și protecția mediului. Toate acestea sunt elemente care au o dimensiune externă și o dimensiune internă. Cred că ar trebui să vorbim și despre combaterea sărăciei. Pentru că și la ea se referă strategia Europa 2020 și la anumite instrumente altele cu care se ocupă acest raport. În legătură cu instrumentul pentru democrație și drepturile omului, se spune că acesta poate fi finanțat cu mijloace din Uniunea Europeană, mai ales uh, biroul înaltului comisar pentru drepturile omului. Cred că trebuie să controlăm felul în care banii Uniunii sunt cheltuiți la finanțarea acestui înalt comisariat uh, pentru drepturile omului. Și acum la ultimul punct, vă rog, dacă îmi permiteți, ați vorbit nu numai la amendamentele dumneavoastră, ci și chiar înainte în uh, descrierea raportului dumneavoastră, a spus că există prevederi speciale pentru fiecare din aceste instrumente. Acestea sunt uh, uh articolele 136 sau 10 și 10 și 11 și sper că puteți să ne spuneți și care sunt criteriile care se folosesc pentru fiecare din instrumentele acestea, adică care sunt criteriile de îndeplinit, cum trebuie completate formularele, cum se fac, uh, face licitația și cum sunt finanțate diferite organizații dintr-un instrument. Există diferențe și eu cred că ar trebui să existe prevederi diferite pentru fiecare din cazurile respective, condițiile fiind diferite și și organizațiile beneficiare sunt diferite. Este evident, deci, că instrumentele trebuie să fie și ele supuse la modalități diferite de um, cerere de proiecte din partea organizațiilor și de licitații. Cam atâta din partea mea. Cred că este un raport foarte incomplet pe care îl putem completa din partea grupului socialist cu câteva uh, amendamente. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, domnule președinte, și mulțumesc uh, raportoarei pentru propunerile foarte bune pe care le-a făcut. Eu aș fi vrut să subliniez ceea ce a spus și dumneavoastră în legătură cu îmbunătățirea monitorizării. Uh, sunt de acord. A, tocmai vin de la AFET, unde am avut uh, o audiere pe tema stabilității infrastructurii și vorbeam despre siguranța proiectelor și despre autoevaluare. Nu știu dacă este cea mai bună evaluare cea uh, în care îți evaluezi singur proiectul. Cred că și în ceea ce privește coerența, consistența și coordonarea, Trebuie să nu creăm paralelisme în domeniul financiar între diferitele instrumente, pentru că fiecare instrument, după cum am văzut eu până acum, a încercat să-și extindă domeniul de aplicabilitate și dacă le luăm uh, împreună, vedem că ele de fapt se suprapun. În acest sens, eu zic că ar fi bine, deci, să îmbunătățim uh, coerența și uh, în același timp și să verificăm aceste paralelisme. Ați spus și că este nevoie să definim urgența și criza. Ar trebui să avem grijă aici, pentru că există crize de diferite tipuri. Una este acea pe care nu poți să o previi, care sunt, de exemplu, urican, um, uraganele sau uh, alte evenimente, catastrofe naturale pe care nu le putem preveni și unde este nevoie de ajutor umanitar, unde trebuie să fim foarte flexibili. Iar apoi există crizele politice, unde câteodată se poate spune că s-ar fi putut uh, prevedea un război într-o anumită regiune și E nevoie de un pachet de urgență, de exemplu, pentru Siria. Era previzibil. Acum de un an aveam război civil în Siria, normal că puteam să ne așteptăm, dar lucrurile evoluează. Deci, de obicei, Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă se limitează oarecum prea mult la acceptarea crizei atunci când ea este deja foarte înaintată, aproape de stadiu de război civil. Dacă am vrea să ne folosim mai bine banii, poate că ar trebui să intervenim un pic mai repede, când toată lumea deja ne atrage atenția și trage semnale de alarme că se întâmplă ceva, atunci ar trebui acționat și dacă am acționat atunci, în amonte ar fi mai ieftin decât dacă acționăm după aceea, când deja oamenii mor sau viețile lor sunt în pericol. Eu sunt deci pentru o adăugare a opțiunilor la prevenirea conflictelor, pentru care de obicei nu sunt bani, pentru că nu există un program clar pentru ele. În acest sens, cred că există o justificare în a găsi o abordare mai simplificată, dar totuși eu zic că n-ar trebui să fie prea strictă această abordare și să nu restrângem lucrurile la crizele politice în care deja oamenii mor în momentul în care intervenim noi. Altfel, vă felicit oricum și vă susțin. Mulțumesc foarte mult pentru raport. Merci. Mulțumesc. Într-adevăr, și doamna Nenski a spus corect. Ah, Helga Trüppel mai dorește să ia cuvântul. Yeah, thank you, Alan. I only wanted to add... Mulțumesc, Ana. Doream, doar, Alan, doream să adaug un singur lucru la raportul doamnei uh, Ninski, pentru că e deja în program, și anume problema sustenabilității, durabilității educației, pentru că 2% din buget este alocat așa numitului program Erasmus for All. Indiferent dacă titlul bugetar va cere sau nu asta. Însă cred că trebuie să dăm șanse tinerilor, să le dăm oportunități mai bune de educație în diferite domenii. Prin urmare, putem fi siguri că acesta este o investiție în viitor și să spunem clar că e o parte importantă a acestui instrument de preaderare și aș fi bucuroasă dacă am putea face mai mult, pentru că e foarte clar în Uniunea Europeană și cu țările în curs de aderare eh, există foarte multe probleme în ce privește o educație mai bună și mai multă educație. E bine că e inclusă, dar nu poate fi suficient. Vă mulțumesc. Merci, Elga. Președintele, mulțumesc, uh, Helga. Ca să ne reîntoarcem la ce spunea doamna Vantner, există crize, în cea mai mare parte, imprevizibile. Dar există și drame, crize previzibile. Doamna Ienski, care are o mare, politică, o mare experiență în politica externă a țării sale, uh, cunoaște și ar putea să spună mai bine ce s-a întâmplat în Balcani tragedia iugoslavă era previzibilă, prevăzută și anunțată de unii dintre actorii săi. Avem uh, observatori curați și membrii sloveni între noi și sperăm ca în curând să avem și pe celelalte republici ieșite din rezultate din tragedia iugoslavă. Sudanul uh, Sudanul se știe, se știa că după 9 iulie 2011 va exista o amenințare de război foarte grav, de conflicte, pentru că era data aleasă în cadrul unui acord internațional pentru un referendum despre care se știa că va duce la o decizie de secesiune a Sudanului de Sud față de Sudanul de Nord. Și am atras atenția doamnei Ashton de asemenea cu câteva luni înainte că există acest risc. Deci noi, Comisia de Buget, chiar noi. Așadar, acestea sunt lucruri impardonabile. Deci când, deși sunt o grămadă de crize și de evenimente complet neașteptate, primăvara arabă a fost complet neașteptată, nimeni n-a putut să o prevadă. Din contră, însă, uneori știm dinainte că există un pericol foarte mare de criză. Deci există lucruri care depind de diplomați, de cei de la AFED și sunt unele care depind de Comisia de Buget. Să facem în așa fel încât să putem să mobilizăm suficiente, de instru- suficiente instrumente încât să existe bani, să existe o anumită suplețe în utilizarea, transferarea, viramentul acestora, astfel încât uh, să nu existe obstacole birocratice uh, care să împiedice intervenția așa cum a spus doamna Brenner, pentru că sunt cei care așteaptă să poată salva oameni și să oprească crize grave, al minte, uh, lucrurile sunt și mai costisitoare din uh, punct de vedere financiar și al suferințelor umane. Doamna Ninski doriți să reacționați și apoi să ne prezentați și al doilea raport pe care îl aveți? Scuze, vreau doar să fac câteva comentarii în legătură cu ce au spus colegii mei. Primul, în legătură cu societatea civilă, rolul societății civile, sunt perfect de acord cu ce s-a spus și aș uh, saluta orice sugestii din acest punct de vedere. În ce privește drepturile civile și sărăcia, aici încerc să fiu foarte succintă. Uh, este o formă de egalitate de gen, dar cred că ar trebui făcută în afet. Nu e o chestiune strict bugetară. Sigur că e inclusă în uh, aspectele de gen ale strategiei UE 2020, dar cred că poate ar trebui să ne concentrăm în special asupra aspectelor bugetare și cred că asta s-ar putea face la AFET. În legătură cu articolele 6, 7, 8 și 9, nu sunt, de fapt, sunt împotriva ideii ca ele să fie incluse în uh, uh, regulamentul general, dar uh, acest lucru se poate face în fiecare instrument în mod separat și nu în regulamentul comun. În ce privește monitorizarea, acesta este motivul pentru care am propus un raport la jumătate de Uh, termen care să includă finanțare pentru toate instrumentele și cred că asta poate rezolva problema. În legătură cu urgența, un singur comentariu. Sunt de acord că ar trebui să avem grijă, dar mi se pare că definițiile multiple din document duc la anumite confuzii în legătură cu uh, momentul în care se folosească proceduri bugetare specifice și acesta a fost motivul pentru care am considerat că ar fi util uh, să o includ în ceea ce am propus. Și în fine, Erasmus pentru toți, de fapt, este un instrument uh, IPA Erasmus. Și am o vizibilitate comună a programului mai degrabă decât să folosesc un procentaj în textul Cam asta aș fi vrut să comentez în legătură cu ce au spus colegii. În fine, dacă nu mai sunt alte întrebări, atunci o să trec la următorul raport și acesta este avizul privind uh, instrumentul de asistență pentru preaderare, IPA. Acest regulament guvernează unul dintre instrumentele financiare în cadrul uh, reglementării de implementare comune și anume instrumentul de asistență pentru preaderare în vederea unei politici de extindere. Acest instrument este principalul pilon financiar al politicii și vedem o propunere de creștere de 7,3% a finanțării IPA în uh, prețuri absolute 2013 pentru perioada următorului cadru financiar multianual. Asta ar trebui să ofere un echilibru între uh, progresele uh, care trebuie făcute pentru realizarea criteriilor de aderare, susținând și evoluția și dezvoltarea politicii economice și sociale în țările în curs de aderare. Aș vrea să arăt utilizarea, utilitatea practică și altor matrici, uh, așa cum am spus și la comentariile legate de regulamentul precedent. Și în acest context aș dori să cer Comisiei să planifice o non-reducere a finanțării în termen real pentru fiecare beneficiar, ținând cont de următoarele lucruri. Creșterea cumulativă a PIB-ului pentru fiecare țară beneficiară pentru perioada 2007-2013 cu excepția Croației, va fi între 10 și 30% la sfârșitul perioadei. În timp ce finanțarea per capita ar putea fi un indicator uh, sustenabil din multe motive, ar trebui să avem și indicatori care să măsoare susținerea totală comparat cu PIB-ul fiecărui beneficiar pentru a uh, descrie valoarea adăugată în mod complet și pentru a atinge toate externalitățile finanțării europene în acest context se creează principiile economice, politice, sociale uh, care sunt motoare puternice pentru dezvoltare și ar fi rezonabil să schimbăm concentrarea de pe indicatori per capita și PIB la niște schimbări care uh, mai degrabă de sistem și calitative. Vreau să sugerez ca creșterea reală pentru fiecare beneficiar să nu fie în termeni numerici mai uh, mică decât creșterea reală a PIB-ului pe perioada uh, invocată. O serie de țări cu acces la finanțarea instrumentului de preaderare va fi de 8 odată ce aderă și Croația. Asta ar putea schimba distribuția comparativă și, dintr-o perspectivă a beneficiarilor, să favorizeze accesul la fonduri. Dacă ar trebui să ne uităm la uh, măsurătorile care urmează schimbările în finanțare în instrumentul IPA și am exclude Croația, s-ar dovedi că o creștere reală de fonduri ar fi mai aproape de 20%. Mai mult, cu schimbările sugerate la noul instrument, toți beneficiarii ar avea acces la finanțare în zone de politici concentrate pe dezvoltarea socioeconomică, zone înainte inaccesibile unor țări care nu aveau statut de candidat. Înțeleg că acest lucru ar trebui văzut ca o schimbare tehnică, pentru că potențialii candidați în continuare mai au căi de acces la astfel de fonduri, dar aș vrea să subliniez că această mișcare va crea în mod natural o concurență pentru finanțare în aceste zone de politici și poate schimba nivelul de acces la aceste fonduri pentru unii dintre beneficiari. Mai mult, ca rezultat a capacității administrative îmbunătățite prin intermediul rezultatelor pozitive ale IPA 1, țările ar putea să fie capabile să absorbă mai bine fondurile și asta va duce la creșterea cererii de fonduri și la epuizarea lor în, în primii ani ai următoarei perioade. Asta uh, aceste schimbări la, finan... la în ce privește accesul de finanțare uh, trebuie să fie luate în considerare în logica comisiei și în analizele lor și trebuie să ținem cont de ele atunci când pregătim cifrele pentru negociere. De asemenea, aș vrea să uh, îndemn ca aceste evoluții să nu împiedice niciun beneficiar de la un acces corect în contextul unor resurse europene limitate, mai ales în zona de politică instituțională și de construcție instituțională. Majoritatea măsurilor propuse de mine merg în direcția corectă, începește resursele AIPE să fie mai uh, flexibile, mai eficiente. Există totuși unele aspecte ale propunerii legislative cu care de care eu nu sunt uh, satisfăcută și care mă îngrijorează. Mai întâi, uh, există o rezervă legată de performanță, în timp ce memorandumul de explicație sugerează că o rezervă de performanță ar fi binevenită și ar fi un stimulent uh, care s-ar oferi, niciun fel de prevedere legislativă nu menționează această idee. Am introdus un astfel de text în ideea că ar trebui să fie Uh, stabilit cu uh, analiza autorității bugetare care să asigure o implicare suficientă a Parlamentului European în încurajarea și motivarea progresului în țările beneficiare. Deși sunt de părere că stimulentele de performanță uh, ar trebui să se bazeze pe indicatori clari și specifici, de asemenea recunosc că succesul unui buget general nu poate fi măsurat foarte ușor. În al doilea rând, uh, uh, restructurarea scopurilor politicii europene, acestea ar trebui să reflecte uh, susținerea bugetară pe termen lung oferită de extindere, conform regulamentului comun de implementare, aș sugera că ar trebui să ne concentrăm în primul rând pe obiectivele strategiei UE 2020 care ar putea oferi și îmbunătățirea democrației, drepturilor omului, statului de drept, drepturilor omului și protecției mediului. În al treilea rând, obiectivele și criteriile. Definițiile obiectivelor și criteriilor pentru asistență financiară trebuie să fie subiectul unor uh, indicatori clar, specifici și transparent. Adițional față de indicatorii sugerați, aș vrea să propun și adăugirea unor uh, capacități de absorpție și instituționale, stabilitate fiscală și guvernanță fiscală conform unor criterii obiective. Al patrulea punct se referă la consecvență. Trebuie, în fine, să ne asigurăm că există mai multă consecvență, mai multă coordonare și mai multe sinergii pe partea operațională între fondurile disponibile interne și externe pentru beneficiari. În acest context, Uh, deși recunoaștem beneficiile care rezultă din uh, îndatorarea financiară prin utilizarea unor instrumente inovatoare financiare, cum ar fi maximizarea disponibilității proiectelor uh, folosind fondurile și expertiza din statele membre și de la instituțiile financiare internaționale, ar trebui să recunoaștem de asemenea că utilizarea fondurilor europene ar trebui să respecte întotdeauna cele mai bune practici și reguli, așa cum este stipulat în regulamentul financiar și în regulamentul comun de implementare. Înțeleg că uh, cadrul uh, de investiții pentru Balcanii de Vest a fost o inițiativă foarte bună care a atras o susținere către zonele de prioritate. Aș vrea să recomand uh, un dialog uh, continuu între donori și utilizarea structurilor potrivite de coordonare și management atunci când este uh, cazul în spiritul acestui cadru de investiții pentru Balcanii de Vest. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Domnul președinte, mulțumesc uh, raportorului. Acum domnul Ioran Fern. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu raportoarei și comisiei pentru că noi credem că propunerile pentru programul IPA 2 merg în direcția cea bună atât din partea Comisiei cât și din partea raportorului. Totuși, am uh, unele comentarii pe care vreau să vi le împărtășesc și cred că vom face și unele amendamente. De asemenea, avem uh, impresii foarte proaspete din delegația din Turcia de săptămâna trecută, unde am fost conduși de Jean-Luc Dedean, uh, am avut informații foarte utile de acolo și contacte foarte utile și unele cred că ar trebui uh, introduse în acest document. În primul rând, suntem complet de acord că noul program IPA trebuie să fie mai flexibil. Acum are cinci uh, sectoare diferite care sunt oarecum rigide și cred că este necesar să ajungem la o soluție atât mai flexibilă cât și mai eficientă. Dar când vorbim de eficiență, nu e doar pentru beneficiari, trebuie să ne uităm și la eficiența Uniunii Europene. Și asta este evident una dintre problemele pe care cred că trebuie să le abordăm. Simplificarea este de asemenea ca în majoritatea cazurilor legate de finanțarea europeană, simplificarea este o cerință uriașă. Mă voi întoarce la asta mai târziu, de exemplu, finanțarea pentru autoritățile regionale sau societatea civilă, acestea neavând expertiza pe care au guvernele naționale când vine vorba de aplicațiile care trebuie completate, de exemplu. Câteva puncte concrete. Mai întâi, coordonarea donatorilor. Cred că este un lucru crucial. Coordonarea atât între instrumentul IPA, statele membre care uneori finanțează direct uh, proiecte, dar și alte tipuri de donatori, cum ar fi Banca Mondială sau alții Uh, trebuie să vedem uh, cum putem evita atât petele albe cât și suprapunere, pentru că ambele există uh, acum. Unele dintre aceste formulări ale raportorului am vrea să meargă mai departe și să introducă mai multe amendamente privind importanța dialogului între donatori stabilind structuri de coordonare și așa mai departe, dacă nu riscăm să fim ineficienți. Punctul 2. Susținerea societății civile și a partenerilor sociali este un lucru cu care ne confruntăm de fiecare dată când mergem în Balcanii de Vest sau în Turcia sau orice altă țară beneficiară. Este extrem de important când uh, că putem îmbunătăți capacitățile la nivel uh, uh, local și regional pentru partenerii sociali, piața muncii, organizațiile societății civile. Ne-am întâlnit cu multe dintre acestea în Turcia și acesta, aceasta este una dintre diferențele uriașe între țări din, cum ar fi Turcia și Balcanii de Vest și uh, țări ca ale noastre, că nu există niciun fel de structură și de strategie pentru îmbunătățirea societății civile și cred că trebuie să facem ceva în legătură cu asta. Și din nefericire, finanțarea societății civile uh, e, constă în faptul că se face pe firmiturile care rămân după ce toate celelalte inițiative și programe sunt finanțate. Deci avem nevoie de finanțare mai sustenabilă, mai pe termen lung pentru partenerii sociali. Știu că există organizații care au menționat, de exemplu, un anumit procentaj din finanțarea IPA care ar trebui să meargă către societatea civilă. Nu știu dacă e corect sau nu, să vedem, dar trebuie să păstrăm, să salvăm, să protejăm această parte din IPA, e foarte important. Al treilea comentariu de instrumentele financiare. Mi se pare extrem de important, pentru că nu putem în niciun fel să... Uniunea Europeană, bugetul ei nu poate finanța toate lucrurile pe care vrem să le facem. Sigur, dacă în același program ne finanțăm, ne concentrăm și pe infrastructură și pe investiții și pe societate civilă, pe instituții, construcție instituțională, dacă vrem să le facem pe toate, cred că avem nevoie de instrumente financiare adiționale și trebuie să ne uităm la, să examinăm această chestiune, dar nu cred că aici suntem în vreun dezacord. Uh, al patrulea comentariu. Componenta socială din regulamentul IPA, care cred că ar fi extrem de importantă, și dacă vorbim de perspectivele UE 2020, să nu uităm că UE 2020 nu e doar despre investiții fizice și creștere economică și slujbe, ci are și o componentă socială de incluziune socială extrem de puternică. Dacă ne uităm la majoritatea țărilor beneficiare, Turcia este un exemplu, dar și Balcanii de Vest, una din problemele lor principale nu este creșterea generală, pentru că nivelul de creștere economică în Turcia este al doilea după China Problema este uh, disparitățile uriașe între părți ale țării care se dezvoltă economic și părți ale țării care nu se dezvoltă și nu cresc. Și atunci trebuie să avem o componentă socială care uh, se adresează regiunilor deza dezavantajate. Punctul 5. Susținerea bugetară. Există o discuție privind uh, susținerea bugetară care cere mai puțin administrație și așa mai departe. Nici o problemă pentru noi aici. Deja am avut un raport în comisie, dar în acest caz sigur trebuie să înțelegem că trebuie să fie acompaniată de măsuri anticorupție și mai puternice și niște repere foarte clare în legătură cu modul în care să uh, rezolvăm problema suportului bugetar. Punctul 6. Doamna Meschi a menționat o serie de condiții tehnice, politice și economice, condiționalitate, ajutor de, bazat pe performanță, finanțare per capita, ca să menționez doar câteva. Acestea sunt unele dintre lucrurile de care avem nevoie când suntem în Turcia. Ei ni se spun că sunt discriminați pentru că per capita primesc mult mai puțin decât alți recipienți IPA. Sigur, Turcia e de 10 ori mai mare decât celelalte țări, deci efectul general asupra bugetului ar fi de neconceput dacă am merge la același nivel per capita și pentru Turcia și pentru celelalte țări. Deci, salut ce a spus doamna Minsky, uh, ne trebuie poate alte criterii și alte criterii, dar există anumite lucruri care sunt dificil, foarte dificile și controversate și nu doar când e vorba de IPA, pentru că avem aceeași problemă pentru propriul nostru fond de coeziune discuția privind uh, uh, rezerva de performanță a condiționalității. Aceste lucruri sunt controversate în propriile noastre programe, deci haideți să ne uităm la acestea. Nu sunt sigur că vom fi de acord cu tipul de condiționalitate macroeconomică pe care doamna Neischi o sugerează și, în fine, de câțiva ani am colaborat cu proiecte pilot și acțiuni pregătitoare de finanțarea reconstrucției culturale, a restaurării moștenirii culturale în zone de conflict și cred că este extrem de important că aceste proiecte au fost de succes. Proiectele pilot au avut mare succes, acțiunile pregătitoare au avut mare succes. Acum cred că e timpul să includem referințe specifice la finanțarea uh, moștenirii culturale, în special în zone de conflict, pentru că are o importanță uriașă pentru reconciliere între diferitele grupuri. Dacă poți dovedi, de exemplu, că e posibil să reconstruiești și o biserică și o mos- moschee în Bosnia prin același fond. Asta ar fi un lucru crucial pentru reconciliere și cred că este momentul să includem anumite formulări specifice pentru asta ca să fie menționate ca o prioritate elegibilă în programul pentru viitor. Vă mulțumesc, domnule președinte. O să încercăm să facem amendamente. Majoritatea nu cred că sunt foarte controversate. Unele ar putea să fie, mai ales când vine vorba de condiționalitatea macroeconomică, dar ne vom întoarce la asta. Mulțumesc. Merci, mon cher collègue, intervention. Mulțumesc, stimate coleg, pentru uh, această intervenție. Domnul Pucovaci, uh, profit pentru a vă ura bun venit la această prima reuniune. Colegul nostru este observator din Croația. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun doar câteva cuvinte pe baza uh, experienței croate cu IPA în legătură cu problema simplificării, uh, cooperarea transfrontalieră și Erasmus pentru toți. Simplificarea este o problemă uh, foarte bună din mai multe puncte de vedere, nu doar din punctul de vedere al ONG-urilor, ci și din, din partea comunităților locale, care în multe cazuri se găsesc în situații disperate și care nu sunt capabile să participe și nici măcar să-și depună o cerere este o problemă cu uh, cu care ne-am confruntat în Croația și pe care o putem aștepta în Bosnia, Croat- Macedonia și Serbia. Trebuie să vedem uh, cum putem să creăm condiții pentru ca cei care au nevoile cele mai disperate să poată să folosească programele și fondurile IPA. În al doilea rând, cooperarea transfrontalieră care poate să fie legată de primul punct este foarte importantă uh, în ceea ce privește reconcilierea între state care au fost uh, într-un conflict uh, în anii 90, unele la chiar la începutul secolului 21. De vreme ce majoritatea zonelor de lângă granițe sunt subdezvoltate, Um, încurajăm și susținem uh, partea transfrontalieră a proiectului ca fiind foarte importantă în IPA peste tot, uh, în, însă în special în fostele state iugoslave. În ceea ce privește uh, durabilitatea educației. în Sunt profesor la Universitatea din Zagreb și ceea ce vedem este că durabilitatea educației de la nivelul primar până la cel universitar se deteriorează de la an la an, de la un an la altul. Și bineînțeles că scade calitatea și accesibilitatea acestui serviciu. De aceea salut ca decizia de a aloca 2% din fonduri pentru Erasmus pentru toți, însă acest lucru ar trebui să fie revizuit dacă este posibil în sensul creșterii acestui procent. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, stimate coleg. Doamna Jenski doriți să răspundeți? Da, foarte pe scurt. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc lui Göran pentru acest aviz important. Mulțumesc pentru comentarii. Deja am ajuns un acord în legătură cu aceste puncte pentru că avem un aviz în legătură cu raportul de proprie inițiativă în legătură cu extinderea. Din câte știu, vom vota joi pe acest raport de inițiativă, așadar vom putea ține cont de toate sugestiile dumneavoastră. Mulțumesc și uh, colegului nostru croat pentru că majoritatea ideilor menționate de el le cunosc din experiență proprie. Simplificarea, cooperarea transfrontalieră. Toate aceste, aceste proiecte sunt foarte importante pentru durabilitatea întregului proces de democratizare și pentru politica pro-europeană a Balcanilor Occidentali și în Balcanii în general, din propria mea experiență. Uh, vă mulțumesc din nou tuturor pentru ideile exprimate. Mulțumesc, doamnă raportor. Pentru aceste două rapoarte avem uh, același calendar. Uh, termenul este 22 mai. Vom adopta uh, raportul Nenski în 20-21 iunie în vederea unui vot la Comisia AFET, eh, responsabilă de fond, în, în luna iulie. Și după aceea eh, votul în plenară după vacanța de vară. Vă mulțumesc. Am respectat orarul prevăzut și vom trece la votare și după aceea uh, vom discuta raportul domnului Gresle și al domnului Rivelini în uh, prezența colegilor noștri de la Comisia pentru Control Bugetar. Până atunci însă trecem la punctul 14 și la, este vorba aici de două solicitări de transfer din partea Comisiei Europene în legătură cu bugetul 2012. Dau cuvântul doamnei Francesca Balzani. Vă mulțumesc. După cum prevede regulamentul financiar, vrem să utilizăm aici o sumă de 120 de milioane de euro din fondul de ajustare la globalizare pentru a ajuta din punct de vedere tehnic statele membre care se găsesc sub limita de 0,5%, 37% de utilizare a acestor sume. Uh, propun să votăm pentru acest virament. Uh, punctul 5, unde se vorbește de, de o rezervă pe, la bugetul 2012, comitologie. Am solicitat comisiei să ne precizeze puțin mai bine despre ce era vorba. Cred că comisia ar putea să ne precizeze mai bine lucrurile, ceea ce ne va permite să ne retragem rezerva uh, care uh, încă persistă. De aceea propun să votăm împotriva punctului 5 până când primim aceste explicații. De bine, domnul Alvar, Alvaro. Mulțumesc, domnule președinte. Nu am înțeles-o foarte clar pe doamna Balțani, de aceea vreau să vă întreb în legătură cu transferul, dacă puteți să ne spuneți puțin mai multe. Noi suntem împotrivă pentru că raportul respectiv nu a fost adoptat. Dacă ceea ce a spus, deci dacă eu ce am zis acum este ceea ce a spus și colega, atunci am părere rău că am luat cuvântul, îmi cer scuze no, e, e de... Nu, este vorba de două transferuri diferite, două viramente diferite. Doamna Balzani, vreți să reluați? Vă rog, pentru că se pare că domnul Alvaro nu a înțeles. Da. Avem așadar două viramente, 3 și 5. Propun să votăm pentru viramentul 3, care privește fondul de ajustare la globalizare. O mică sumă din acest fond va fi utilizată uh, pentru a ajuta tehnic uh, statele membre pentru a utiliza acestor fonduri. Propun să votăm pentru. Iar acum, viramentul numărul 5 privește faptul că va trebui să ridicăm o rezervă pe care am votat-o deja, o linie bugetară legată de comitologie și uh, anume pentru experți. Această sumă a fost plasată în rezervă. Am spus comisiei că această rezervă va fi ridicată în momentul în care comisia ne va fi dat indicații mai precise în legătură cu grupul de experți. Indicațiile primite de la Comisie nu sunt deocamdată suficiente, de aceea propun să păstrăm rezerva de la punctul numărul 5 în așteptarea uh, uh, unor explica- explicații suplimentare din partea Comisiei în legătură cu acest grup de experți. Verstanden. Deci totuși am înțeles corect și mă bucur că este așa pentru că pot să vă confirm că cel puțin la punctul 3 vom fi împotrivă pentru că într-adevăr raportul care se referă la acest transfer există, dar nu a fost încă votat în comisie. Deci să fim de acord cu un transfer înainte să se voteze raportul, aș vrea să las aceasta la îndemâna raportoarei. Mie mi se pare greșit să votăm așa ceva. Oui, alors. Așadar, este adevărat că ne confruntăm cu o dificultate pe care am fi putut și pe care ar fi trebuit să o evităm, și anume să adoptăm baza juridică înainte de virament. Nu uh, putem să adoptăm temeiul juridic astăzi. Ne aflăm însă la limita extremă a termenului uh, după care uh, o lipsă de aviz din partea noastră înseamnă consimțământ. Uh, termenul este joi. Comisia Bugete vrea să își exprime Asta dacă există o majoritate în cazul comisiei noastre, vrem să ne exprimăm în favoarea acestui virament, știind că în principiu de finanțare pentru acest program de asistență tehnică pe care tocmai l-am dezbătut cu domnul Kozlovski. Există un consens destul de larg și în acest caz votăm sau lăsăm să treacă acest termen caz în care, pentru că nu ne manifestăm o părere opusă, asta înseamnă că în practică ne dăm acceptul în orice caz, plățile nu vor putea fi făcute oricum decât după decizia juridică. Acest lucru este clar. Raportoarea noastră este pentru un vot pen favorabil uh, pe acest virament, în ciuda acestei anomalii calendaristice și în legătură cu care ne asumăm responsabilitatea. În viitor vom încerca să evităm acest tip de situații dezagreabile. Așadar, cine este pentru viramentul 3? Vă mulțumesc. Împotrivă? Numărăm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 voturi împotrivă. Abțineri? Deci, viramentul este adoptat. Viramentul este adoptat. Pe de altă parte, la viramentul numărul 5, și anume ridicarea rezervei noastre, raportoarea este împotrivă. Cine este pentru? Mm, nu prea multă lume. Cine este împotrivă? Toată lumea. Deci, în unanimitate, viramentul este respins și menținem rezerva noastră. Raportarea estimează că încă nu am primit informații suficiente din partea Comisiei. Mulțumesc raportoarei. Nu există cereri de virament în numele altor instituții, așadar putem trece la punctul 16 al doamnei Monica Holmeier ne propuneți o decizie în legătură cu politica imobiliară. Ia. Dragă domnule președinte, da, vreau să fac o propunere, într-adevăr, și anume în legătură cu clădirea Casa Istoriei Europene din Bruxelles. Casa Istoriei Europene a avut o istorie, istorie destul de complexă și a provocat și multe discuții. Din acest motiv, domnule președinte, aș vrea, după ce, parlament, după ce am primit uh, diferitele documente în legătură cu acest punct, aș vrea deci să vorbesc despre aprecierile de cost. Momentan nu dispunem încă de licitații și încă mai vrem să punem câteva întrebări în, prin intermediul unui aviz, iar apoi la sfârșitul lunii mai vom putea lua decizia. De aceea aș vrea să vă rog ca astăzi să decidem ca să dăm un aviz pe care după aceea, împreună cu co-raportorii care sunt de acord cu mine, să putem uh, să ne punem de acord pe întocmirea acestui aviz, pentru că vrem ca acest proiect să fie bine gestionat și vrem să putem colabora bine pe marginea lui. Vă, de, vă rog de aceea să facem astăzi, să luăm astăzi un aviz și nu să uh, amânăm uh, decizia pentru joi, pentru că aș vrea să pot să am timp să mă întâlnesc cu coraportorul, astfel încât la sfârșitul lui mai și la următoarea reuniune mai ales să putem să prezentăm acest aviz. Mulțumesc! Foarte bine, spune președintele. Deci ne sfătuit să dăm un aviz care nu s-ar da săptămâna aceasta, înțeleg, săptămâna viitoare, da, da, data viitoare, bine. Două persoane m-au rugat să ia cuvântul domnul Lyon mai întâi. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă îmi permiteți, aș vrea și eu să susțin sugestia Monicai că să facem un aviz pe acest proiect după o vizită la clădirea CAD la Luxemburg, am înțeles că există motive de îngrijorare în legătură cu managementul proiectelor și capacitatea autorităților Parlamentului de a îndeplini la timp aspectele legate de buget și de a, lucrările de, și la prețul convenit. Aceasta este o cauză de îngrijorare pentru comisia noastră. În legătură cu această clădire, fiind dat că urmează o licitație, eu cred că noi ar trebui să fim informați despre aspectele bugetare. Nu suntem acolo pentru a gestiona clădirea, ci pentru a stabili care este impactul pe buget al unor proiecte și că avem, obținem și valoare pentru banii pe care îi investim. Nu putem să lăsăm acest proiect să ne afecteze și să ne expună uh, unei critici din partea opiniei publice sau din partea persoanelor din această sală. Aș susține de aceea propunerea pe care am putea să o exprimăm într-un aviz și Comisia pentru Bugete ar putea atunci să se implice foarte bine în uh, acest proces în care noi ne asigurăm că banii au fost cheltuiți eficient și uh, așa cum ne dorim. Mulțumesc, doamna Berzo Buhata. Děkuji za slovo. Dovolte, abych se jako stínová. Mulțumesc. Sunt raportoare din umbră din partea grupului meu și aș dori să comentez în special în legătură cu Casa Istoriei Europene. Acum, pe vreme când luăm măsuri de austeritate în statele membre, trebuie să regândim orice asemenea măsură și mă bucur că ni s-a cerut avizul. Sunt de acord cu ideea unei case a istoriei europene, însă va, sper că va fi vorba și de un centru de cercetare care va concentra o serie de documente de cercetare într-un singur loc. Am o serie de mm, întrebări. Conversia clădirii mi se pare necesară din cauza pericolelor legate de asbest, uh, însă este nevoie și de etaje suplimentare și trebuie extinsă structura. Au fost solicitate câteva studii, însă aș dori să știu dacă sunt disponibile. Avem nevoie să știm dacă este nevoie de o reconstruct, de o demolare sau doar dacă, sau dacă reconstrucția clădirii actuale este suficientă. Vă trimit la raportul nostru la bugetul pe 2012 prin care Comisia Europeană spune că va contribui la acest proiect. Cred că construirea Casei, de, case istorie Europene este o problemă complexă în legătură cu care uh, trebuie să ne exprimăm. Domnul Hartung. Mulțumesc, mă bucur de propunerea doamnei Holmeier de a redacta un aviz. Poate ar fi bine să includem în acest uh, aviz că dat fiind, uh, dată fiind situația din Europa acum, Mă întreb dacă este cazul să construim o casă a istoriei europene. Ma, je merci. Madame Holmeier. Mulțumesc, doamna Holmeier. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Pentru întrebarea colegii noastre am deja un răspuns. Există deja o poziție a Comisiei în legătură cu participarea la costurile de personal, așa cum s-a cerut din către Parlamentul European și președintele Comisiei Barroso a considerat favorabil această sugestie și este gata să participe. Din partea noastră a existat această cerință pentru ca și Casa istoriei europene să nu fie numai o chestiune care ține de Parlament, ci să se referă la aspectele legate de istoria postbelică, construcția Uniunii Europene și toate um, aceste um, toată istoria legată de uh, Uniunea Europeană în general și nu numai de Parlamentul European. Astfel, Comisia Europeană a dorit deci să participe și, în al doilea rând, mă bucur că domnul Hartong este de părere că putem să elaborăm un aviz. Mi-e teamă doar că o să avem păreri oarecum diferite, dacă îmi permiteți, în legătură cu această casă a istoriei. Trebuie să confirm că în calitate de raportor, după multe discuții cu colegii, ne-am decis pentru Casa pentru Istoria Europeană, pentru că considerăm că putem să ne implicăm rațiunea în astfel de proiecte și uh, putem construi ceva împreună care pe viitor va putea să uh, răspunde la o serie de întrebări. Atât faza de dezvoltare cât și cea de proiectare trebuie să fie acompaniate îndeaproape și cred că Comisia pentru Bugete în legătură cu planificarea imobiliară a Parlamentului European uh, ar putea să ne ajute am discutat deja despre aceste aspecte legate de imobile și, domnule președinte, aș fi recunoscătoare dacă am putea să ne decidem, deci să dăm un aviz în acest subiect. Mulțumesc. Très bien. Je vous remercie. Donc, euh... Mulțumesc. Cred că toată lumea este de acord ca împreună cu doamna raportor în legătură cu aceste subiecte importante. Trebuie să ne exprimăm avizul și că trebuie să ne uh, acordăm timpul necesar, nici în această seară, nici uh, joi. Vom uh, decide uh, la reuniunea viitoare. Am încheiat acum voturile. Putem trece la ultimul punct de pe ordinea de zi, sau nu? Nu? Monica? Îmi cer scuze, domnule președinte, dar mai avem un alt dosar pe această listă. E vorba de clădirea Sciences Montoyer, Montoyer 30. După cum știți, acesta este o clădire într-o stare destul de proastă și deci indiferent de Casa Istoriei Europene, cei care lucrează în această clădire trebuie neapărat să iasă de acolo, pentru că totuși e mai degrabă necesită renovare decât uh, merită să lucreze cineva în asemenea clădire. E vorba de o de condiții în care acești colaboratori n-ar trebui să fie permis să lucreze. În această clădire se găsește ombudsmanul colaboratorii Curții de Conturi și uh, cei ai supraveghetorului pentru protecția datelor. În clădirea Montoaie 63 sunt o parte, o parte sunt în altă clădire, iar uh, contractul de închiriere pentru Montoaie 63 se termină la sfârșitul lui 2012. Se poate mm, acum examina o prelungire a contractului după sfârșitul lui 2012, dar oricum colaboratorii trebuie să iasă din această clădire 191 de euro pe metru pătrat costă această clădire și ombudsmanul și um, Oficiul pentru Protecția Datelor, dar și reprezentanții Curții de Conturi nu au uh, plătit uh, costul part, parte care, ar care le-ar fi revenit până acum. Deci uh, nu se poate spune că există o o contabilitate prea corectă aici. În orice caz, pe viitor, ombudsmanul, dar și supraveghetorul și Curtea de Conturi vor trebui să plătească pentru costurile pe care le provocă singuri, deci vor trebui să-și suporte aceste costuri și de aceea această zonă gri pe care, în care ne mișcăm în momentul de față se va îmbunătăți, se va înlătura. În uh, Montoie, după cum spuneam, situația nu este sustenabilă. E vorba de 5789 de metri pătrați și la Motoie sunt 5706 metri pătrați, iar costurile pentru Sions Montoie sunt de 1.166.000 de euro pe an. E vorba de costuri indexate și cota parte care revine pentru fiecare dintre partenerii din această clădire sunt suportate de uh, respectivii. Deci aici nu există nicio problemă cu costurile și suportarea costurilor de către Parlamentul European. Noi suportăm însă costurile de siguranță și securitate, pentru că asta este obligația noastră atunci când sunt colaboratori de la Parlament care lucrează în această clădire. Deci, domnule președinte, estimate domnule raportor, dragi colegi, eu nu vreau să vă dau acum toate cifrele, pentru că toată lumea poate să le caute prin internet aceste cifre. În general, pentru noi, am avea 2 milioane 295 de mii de euro și vom avea un contract de 20, pe 21 de ani. Am cerut însă mai multe expertize. Aceste expertize însă nu sunt neapărat foarte bune. Vreau să atrag atenția administrației asupra acestui punct. Nu sunt așadar foarte bune aceste um, expertize pentru că uh, nu se poate înțelege din aceste documente cum uh, se vor, cum vor afecta cheltuielile noastre de chirie aceste sume despre care se vorbește acolo. A trebuit să facem calcule suplimentare, deci din perspectiva noastră costurile sunt în regulă și sunt justificate, dar sunt calcule foarte complicate pe care nu vreau să vi le expun aici ca să nu vă plictisesc. Colaboratoarea mea săracă a trebuit să facă aceste calcule uh, și după ce am discutat uh, cu mai mulți, uh, e vorba de costuri rezonabile. Pe viitor însă vom avea 5300 de metri pătrați la suprafață și sub uh, subsol tot aproximativ la fel, iar colaboratorii PE vor intra în spațiile Parlamentului European. Numai o mică parte din colaboratori vor rămâne în clădiri care sunt închiriate sau cumpărate acum. Proprietarul clădirii este Timo și sperăm că acum, după renovare, lucrurile sunt mai bune, sau mai bine pentru că uh, testele de asbest uh, și de substanțe toxice au arătat că nu sunt substanțe toxice, dar sunt, uh, era asbest, care a fost însă prin lucrările de nerovare din 2011 a fost înlăturat. Parlamentul suportă costurile pentru siguranță și certificatul asbest safe există acum. Propun să nu dăm de aceea un aviz și ombudsmanul și celelalte două instituții ar trebui să iasă în fine din clădirea Eastman și atunci cred că am pune ordine în lucruri, așa cum propune Parlamentul European și administrația sa. Mulțumesc! Merci, Madame la raporteur. Mulțumesc, doamnă raportor. Și deci, în legătură cu clădirea Sionț Montoyen, propuneți să nu dăm niciun aviz. George Lyon are cuvântul. Sunt de acord cu ce spune Monica în legătură cu acest punct. Există însă un aspect la care aș dori ca autoritățile Parlamentului să clarifice lucrurile. E vorba de faptul că Curtea de Conturi și Ombudsmanul trebuie să plătească spațiile pe care le folosesc în Montoie, dar mă întreb uh, ce se va întâmpla cu spațiile care nu se vor folosi și care este costul pentru Parlamentul European al acestui spațiu nefolosit. Ar trebui, deci, să vedem uh, și acest lucru. Care sunt costurile pentru noi, fiind dat că toate instituțiile trebuie să-și plătească costurile și că nu avem nicio informație pe această temă. Puteți să ne dați câteva clarificații în acest sens? Mulțumesc! Președintele, poate cineva să răspundă la această întrebare din partea vicepreședintelui? Da, doamna raportor, vă care a răspuns la tot, vă rog. Iar mi Da. M-am uitat uh, la aceste cifre chiar înainte. Parlamentul European suportă 22,78% din uh, costuri. Nu mai am acum alte cifre exacte. Costurile totale de 166 de 1.166.000 de mii de euro, după cum spuneam. Deci 165 de mii uh, aproximativ va fi costul pentru chirie și la costurile operaționale vor fi de 80 de mii 141 de uh, euro și pe total 346 uh, de, euro, de mii de euro. De asemenea, vom mai avea pentru Curtea de Conturi de plată 96.000 de uh, mii și ceilalți de asemenea sume similare. Costurile se vor repartiza asupra celor patru instituții. Mulțumesc. Direcția Generală cred că este reprezentată aici, nu la reuniune. Poate dorește cineva să facă câteva precizări care au fost cerute de către vicepreședintele Lyon în completarea ceea ce a spus uh, raportoarea. Mulțumesc, domnule președinte. Cifrele pe care ni le-a prezentat raportoarea sunt, bineînțeles, corecte. Acele 22 de procente aproximative din suprafața clădirilor care este folosite de către Parlament corespund aproximativ 350.000 de euro. Cam 35 până la 40 de colaboratori sunt aici. Aceste suprafețe sunt folosite de către noi, fiind că oricum nu există destule suprafețe de birou la Bruxelles. Suntem bucuroși că 35-40 de colaboratori vor putea să își găsească un birou în această clădire. Mulțumesc! Mulțumesc! Bun. Raportoarea propune să nu dăm niciun aviz pe uh, clădirea Science Montoyer. Bine, mulțumesc. Deci la reuniunea din 31 mai va trebui să examinăm un aviz uh, scris cu privire la proiectul de amenajare a clădirii Eastman. Vă mulțumesc. Deci, vă propun să întrerupem acum două minute pentru a permite președintelui Toirer să vină la mine. Domnul Rivelini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 Du brauchst sie nicht. <laughs> See you. Voilà, mes chers collègues, je remercie le président Teurer de... Mulțumesc, dragi colegi, mulțumesc președintelui Teurer pentru că a venit uh, la noi. Se deschide acum uh, ședința tuturor membrilor, uh, pentru toți membrii Comisiei pentru Control Bugetar care doresc să participe în conformitate cu ceea ce s-a stabilit de către raportori, cu domnul Toirer și cu mine. Am stabilit deci să avem acest schimb de opinii pe tema um, negocierilor pe tema normelor financiare. Au existat deja mai multe întâlniri și cred că mâine are loc un alt trilog. Este important, deci, să știm unde ne aflăm pentru ca cele două comisii să fie bine informate și pentru ca toată lumea să poată pune întrebări raportorului. Este o ocazie publică acum să faceți acest lucru. Inge, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Știu că domnii președinți n-au vrut să prezideze astăzi reuniunea pe care de dimineața a prezidat-o doamna Ivanova, foarte bine, pentru că femeile au o abordare specială la chestiuni care țin de buget și de aceea mâine o să mă bucur eu uh, vreau să spun că mâine o să ratați o întâlnire foarte importantă. Am ajuns foarte departe, avem 14 puncte neclarificate de importanță diferită și de mărime diferită. Avem un articol întreg în care nu suntem deloc de acord în ceea ce privește administrarea separată a fondurilor la articolul 56, dar acestea sunt uh, este un articol, dar mai sunt articole la care Consiliul trebuie să se decidă. Pentru noi, ca Parlament, este evident că am făcut progrese foarte mari și că avem o atmosferă foarte bună de lucru și de aceea cred eu că acum este momentul să nu mai uh, fim tot timpul politicoși unii cu alții și că se începe mâine cel mai bine cu descărcarea deja. Descărcarea este o atribuție a Parlamentului prin tratat și de aceea este momentul să vedem cum să se prevadă procedura de descărcare în regulamentul financiar. Avem anumite amendamente pe care trebuie să le negociem, în care Consiliul nu vrea să facă nicio mișcare. În tratat se prevede că dăm descărcarea Comisiei dar și la celelalte instituții și la agenții și la oficiile Uniunii Europene am uh, procedat așa. Consiliul nu acceptă însă, nu, aceasta înseamnă că o parte a descărcării comisiei um, dorește Consiliul să nu fie acordată de către noi, dar să vedem dacă o să fim de acord cu așa ceva. Deci mâine începem cu trei puncte cu privire la descărcare și după aceea continuăm cu accesul nostru la uh, re, la auditorul intern al instituției noastre, există un articol care spune că în anumite condiții putem, în condiții de confidențialitate, să avem acces la aceste documente, dar acest acces este contestat de către Consiliu, chiar dacă noi cu Comisia avem deja o procedură la care ne-am pus de acord. Vreau să vă amintesc că a existat un caz în fața Curții Europene de Justiție în care cetățenii au cerut un acces în anumite documente și dacă cetățenii simpli au acces la aceste documente, cred că și parlamentarii ar trebui să aibă. Cred că vor exista și colegi în această aulă care vor dori să meargă pe această cale. În amendamente ne-am pus de acord pe anumite limite, dacă aceste trebuie eliminate, le eliminăm. Comisia consideră că este mai bine să facem noi amendamente decât să se confrunte cu cazuri la Curtea Europeană, dar Consiliul mai are de învățat în ceea ce privește înțelepciunea și deciziile raționale. La al treilea punct, din nou vom fi destul de nepoliticoși și cu alții, e vorba de competențele Comisiei pentru Bugete, ce se întâmplă cu resturile bugetare la sfârșitul anului. Avem amendamente care sunt deja la negociere în care se prevede un transfer al acestor fonduri către anul viitor. Deci și aici probabil ne vom certa foarte tare. Al patrulea punct este bugetarea Fondului European pentru Dezvoltare. Acest uh, document are două amendamente care vor trebui analizate și dacă trecem de ele putem continua. Apoi, a cincea temă, o temă care e foarte importantă pentru comisia noastră și anume ce se întâmplă cu bugetele pentru situații de urgență. Dacă nu ne punem de acord în procedura bugetară, proiectul uh, de compromis al Comisiei este în continuare pe masa negocierilor și avem doar patru luni în care putem uh, acționa în urgență și după aceea trebuie să negociem din nou. Vrem să aducem din nou la masa negocierilor Consiliu. Din păcate însă trebuie să ne gândim că vom avea și la masa negocierilor guverne care sunt anti-europene și care vor spune că nu vor un buget european deloc. Aceasta este oarecum o previziune pentru cel mai rău scenariu care poate să existe, worst case, și sperăm să nu ajungem la el. Însă mai sunt anumite puncte cum, la care Comisia Europeană este de partea noastră și să vedem cum reușim să ieșim din acest impas. Articolul 18, din nou un articol foarte frumos, se pune întrebarea ce se întâmplă cu sancțiunile sau cu plățile care se Um, fac uh, pe bază voluntară, de exemplu, concernele din, tu, din industria tutunului care participă la buget pentru că nu există fonduri pentru acest uh, branșă. Și aici Consiliul din nou se opune complet. Al șaptelea punct e mai relaxat. E vorba de transferul de fonduri și de felul în care trebuie gestionate acestea. Avem amendamente la ele care trebuie să scadă însă amploarea acestor transferuri. Întrebarea este ce facem însă cu ultimele două săptămâni din an. Comisia spune că există multe fonduri care nu se mai pot transfera pentru că nu se mai întâlnește Comisia pentru Bugete. Deci dacă e nevoie de anumite linii bugetare și suplimentare cu fonduri, trebuie să existe o puternicire pentru comisie, spune ea, pentru ca să se poată face transferurile respective așa cum este nevoie și atât noi cât și Consiliul nu suntem de acord cu aceasta. Am propus atunci să creăm o a 13-a 13 lună în care putem face aceste transferuri și în ianuarie pentru ca bugetul să rămână intact și să se rezolve și problema. Mi se pare justificată problema pe care o are Comisia cu acest blocaj. Dar pe această temă Consiliul trebuie să se exprime mâine. E vorba de crearea unei a 13 la luni, da sau nu, și dacă nu vreți aceasta, o să întrebăm Consiliul ce vreți altceva. Articolul 30 articolul meu predilect. E vorba de cine are voie să semneze bugetul atunci când s-a terminat tot. Se spune că președintele Parlamentului trebuie să facă acest lucru, așa scrie în uh, tratat și am discutat ore întregi cu reprezentanții serviciului juridic în care ni se spunea că nu se poate schimba procedura în acest sens. Acum vine președintele și propune o schimbare a regulamentului financiar în acest sens. Deci el propune nici nu scrie cine trebuie să facă în locul președintelui acest lucru. Există și o plângere în fața Curții Europene de Justiție. E foarte dificil acest punct. Sunt două puncte la care, în fine, câteodată mă pufnește râsul când aud, dar și mâine pe ordinea de zi vom discuta despre ele. Apoi, la articolul 131, e vorba de instrumente financiare aici și de întrebarea dacă instrumentele financiare pot fi refolosite fondurile, pentru că altfel un instrument financiar nu are niciun sens. Consiliul trebuie să-și spună părerea în acest sens. Am de- elaborat deja un text foarte frumos, mulțumim Comisiei pentru el. Textul e foarte bun pentru că am încercat ca Comisia pentru Bugete și comisiile competente pe fond să aibă ceva de spus despre câte fonduri să intre în aceste instrumente financiare în fiecare an putem apoi decide în funcție de nevoi. Există instrumente financiare care funcționează bine și altele care nu funcționează bine. Să avem pârghile, asta este ceea ce dorim, să influențăm în funcție de anul respectiv lucrurile. Pentru că instrumentele respective se vor regăsi în liniile bugetare și vom putea, deci, să încercăm să obținem o transparență maximă și, de asemenea, o posibilitate de acțiune a autorității bugetare eu cred că aceste două măsuri sunt foarte bune, astfel încât să putem să avem o opinie pozitivă deja față de aceste instrumente financiare. Avem soluții foarte bune pe care le-am negociat în legătură cu ele. Mai este deschis și titlul 178, e vorba de Trust Funds în domeniul extern, unde Consiliul încearcă să fie foarte restrictiv N-am văzut niciodată un text juridic care să înceapă în felul următor. Este interzis să. Așa scrie în articolul uh, acesta al Consiliului. Este interzis să și e numerat ce e interzis. Eu nu sunt, nu cred că suntem atât de lipsiți de putere în fața Comisiei Europene încât să nu schimbăm lucrurile. Noi nu vrem ca Comisia să facă doar trust fonduri umanitare, ci și unele pe tema unor acțiuni de interes general, cum ar fi schimbările climatice. Consiliul a elaborat un text în care vorbește despre puterile de implementare care sunt exclusiv la Consiliu. Poate că e un pic uh, restrictiv, nu cred că îi place vreunui parlamentar să citească așa ceva. Poate ar trebui să mai schimbăm lucrurile și aici. Articolul 195, clădiri, rămâne deschisă ideea dacă UE are voie să se îndatoreze numai pentru clădiri, ar fi absolut necesar pentru că ar fi o măsură de mari economii dacă am avea posibilitatea să îndatorăm clădirile noastre, ar fi mult mai ieftin. Fără iar Consiliul are o poziție foarte fermă, pe care mâine poate ar fi bine să se mai gândească la ea. Noi am încercat să obținem mult mai multă transparență datorită raportoarei noastre cu privire la clădiri, cu privire la codecizia foarte precoce în domeniul clădirilor și imobiliar. Se vorbește de praguri și aici uh, articolul nu este finit, dar uh, punctele principale au fost deja trasate. Din nou un punct deschis, nu pentru mâine, articolul 156, gestiunea partajată a fondurilor, un șantier destul de mare, iar dificultățile care apar sunt pentru că trebuie să, momentan nu se fac pași înainte, dar cred că la gestiunea partajată e foarte important să știm care sunt drepturile de control ale Comisiei Europene, care sunt obligațiile sale și care sunt posibilitățile Parlamentului. Prin acest management partajat trebuie să ne atingem obiectivele de politică, cum ar fi Grecia, de exemplu, Spania. Vedem cu toții mai multe în aceste țări decât vrem să vedem. La 117a e vorba de alocații și de ce se întâmplă cu TVA-ul. Dorim ca TVA-ul să la lucruri care sunt cumpărate din uh, ajutoarele comunitare, să nu mai, din alocații, să nu mai fie impus, să nu mai fie impozitate și de TVA. Întrebarea e dacă să se folosească managementul direct sau principiul managementului partajat. Cel puțin pentru domeniul de cercetare, eu am speranța ca și Consiliul, în fine, să mai sară peste ultima barieră și să aducă cu sine un progres adevărat pentru că o finanțare orizontală a bugetelor uh, statelor membre prin uh, TVA mi se pare inacceptabilă. Și ultimul punct, uh, actele delegate, din nou un punct deschis pe care îl lăsăm însă deschis mai departe. Până acum există un memorandum de înțelegere care însă nu rezolvă anumite întrebări. Ce se întâmplă, de exemplu, dacă nu putem să ne punem de acord pe un act delegat? Dar regulamentul financiar are nevoie de actele delegate și este nevoie de mai multă înțelepciune la cei care participă la negociere pentru a înțelege că e vorba de un ajutor mm, absolut necesar de supraviețuire. Nu trebuie să reglementezi, bineînțeles, conviețuirea cotidiană, dar worst case-ul trebuie reglementat. Și aici mm, am, memorandumul de înțelegere nu este suficient. Am încercat să facem propuneri și toată lumea este împotrivă, însă nu e nu-i nimic, n-am reușit să ajungem la un rezultat, câteodată durează mai mult până când uh, ajungem la un rezultat concret. Cam aceasta este situația, ar putea fi mai rea, bineînțeles, mai avem mâine, deci uh, de lucru, mai avem pe 1 iunie iarăși un alt trilog și probabil și o dată suplimentară pe 12 iunie la Strasbourg. Altfel, ieri, uh, în calitate de raportor, am terminat uh, trilogul Olaf și nu văd numai luminița de la capătul tunelului, ci chiar un soare zdrobitor care în fine răsare peste noi toți. Mulțumesc! Très bien, merci, Președintele, mulțumesc, doamnă raportor. Vecinii mei au aplaudat călduros această intervenție strălucitoare. Am notat cu grijă cele 14 puncte care mai rămân de tranșat și, dacă înțeleg bine, în majoritatea acestor puncte există un front comun între Comisie și Parlament și există mai multe dificultăți la Consiliu, este clar. Așadar, doamna Brandner a cerut cuvântul. Uh, mulțumesc foarte mult, foarte pe scurt și mulțumesc uh, pentru arta negocierii de care ați dat dovadă și uh, pentru strategia pe care ați adus-o doamna Gresle în acest trilog. În legătură cu managementul partajat, vreau să știu câteva cuvinte despre priorități și despre trust funduri. Mi se pare o absurditate pentru că în domeniul politicii externe finanțează Uniunea Europene din uh, fondul uh, său pentru acțiune externă aceste fonduri, trust funds, și nu se știe exact ce se întâmplă cu aceste fonduri, nici în Comisia de Control Bugetar nu se știe, nu este nicio vizibilitate. Comisia a spus atunci, haideți să ne creăm un trust fund propriu, unde avem mai mult control, mai multă vizibilitate, iar statele membre spun, nu, nu suntem de acord cu aceste fonduri trust funds. Dar cred că, din punct de vedere al Parlamentului, trebuie în fine să decidem. Dacă nu dorim acest lucru, trebuie să încetăm atunci cu critica despre ce face Comisia cu fondurile. Câteodată, da, împreună cu alte state membre, folosește aceste fonduri nu numai pentru situații de urgență, ci uh, pentru, de exemplu, proiecte în domeniul HIV, malaria, cum se întâmplă la ONU, dar altădată aceste proiecte sunt extrem de importante și acum Comisia își creează un instrument propriu și statele membre nu sunt de acord. Mi se pare că e surprinzător totuși ca statele membre să se plângă de tot felul de lucruri și după aceea oamenii de la finanțe să nu facă ce fac cei de la politică externă. Chiar se poate să le facem acest reproș, pentru că tot timpul se aude cum se plânge toată lumea și vin și se plâng la noi de cât de prost e organizat totul. Poate că ar trebui să vorbească cu finanțiștii lor pentru ca să rezolve lucrurile. Apoi mai am un alt punct, dar care nu a fost menționat de, în cele 14. M-am gândit însă și înainte la raportul doamnei Nenski la această uh, problemă. Definirea crizei, s-a vorbit înainte, sau definirea urgenței. Am avut noi, ca Parlament, o propunere pe care am făcut-o în legătură cu definirea regulamentului financiar mai îndeaproape și pentru a găsi o poziție unitară. Acum, din câte am înțeles, uh, s-a ajuns la acte delegate, ceea ce înseamnă pericolul ca să nu se poată reglementa lucrurile prin instrumentele financiare. Deci acum vreau să vă întreb dacă nu există totuși posibilitatea de a prelua din nou acest dosar uh, pentru a avea o abordare mai generală. Aceasta ar fi întrebarea mea. Știu că mâine nu se negociază acest punct, dar mi se pare important pentru că l-am discutat înainte. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Domnule prezidentor, doriți să interveniți? Ca colege Lamasur, zunächst mal... Mulțumesc, domnule Lamasur. Mai întâi mulțumesc foarte mult lui Ingeborg Gresle, care, în calitate de raportoare a Comisiei pentru Bugete, a preluat conducerea acestui dosar. Domnul Rivelini este și el însă foarte implicat. Vreau să subliniez încă o dată ceea ce s-a spus în legătură cu managementul partajat. Cred că este un punct esențial acesta. Nu putem să ne permitem să rămână fonduri pe care noi avem, la care noi nu avem acces necontrolate, cu rate de eroare foarte mari. Acesta a fost un punct foarte important care s-a discutat la Comisia pentru Control Bugetar. Și în ceea ce privește um, ceea ce a spus Inghe, așa cum o cunosc eu pe ea, nu pot decât să spun că din partea mea eu regret că nu pot să fiu miercuri dimineața la trilog, poate dimineața aș fi putut să particip, dar pe 1 iunie voi fi acolo, mi-am păstrat data pentru, mi-am, mi-am uh, rezervat această dată pentru ca să fiu prezent și uh, mă bucur că vom putea discuta aceste chestiuni care țin de interese foarte divergente și care sunt extrem de importante. Dacă Consiliul însă, contrar așteptărilor, dorește să nu participe și nu vine de rușine, atunci eu cer plenarei să acționeze. Mulțumesc, domnule președinte. Există un membru non-german care dorește să ia cuvântul pe acest subiect? Constat că pe acest subiect, sigur, am foarte multă admirație pentru colegii germani care urmăresc aceste subiecte foarte importante și într Bun, dacă nu e cazul, atunci mă mulțumesc, mă voi mulțumi să fac un comentariu și să pun o întrebare raportorului nostru. Comentariul este că am observat și mi-am notat cu mare atenție cele 14 puncte care rămân în dezbatere și unele dintre ele, cel puțin două printre cele pe care le-am notat, sunt de fapt subiecte care au de-a face cu alocarea financiară și care vor fi invocate probabil și în cadrul negocierilor uh, pentru viitorul cadru bugetar multianual. Deci este un subiect major, evident, este una dintre problemele pe care le avem în fiecare an. În fiecare an avem multe reticențe să votăm ultimul buget amendat al anului precedent, care constă în trimiterea triumfală a celor 27 de miniștri ai statelor membre excedentele pe care buna gestiune sau mediocra gestiune că nu s-a știut cum să se uh, cheltuie aceste credite, au permis așadar uh, să se economisească acești bani. E o problemă majoră, mai ales în perioada actuală avem uh, mari dificultăți în a degaja mijloace bugetare, obține mijloace bugetare pentru a finanța noi politici. Și ați vorbit despre bugetizarea Fondului European de Dezvoltare. Este o problemă politică fundamentală și pe care vom fi cu atât mai atenți cu cât, cred eu, în cadrul negocierilor cadrului multianual financiar, cu cât este un obiectiv comun de foarte, foarte mult timp și Comisia Europeană e acum mai puțin dornică decât Parlamentul European să reintegreze Fondul European de Dezvoltare în bugetul comun al Uniunii și chiar a propus să creeze alte bugete satelit cumva, ieșind din cadrul bugetar multianual, unele mari programe cum ar fi ITER-ul sau GMS și Este foarte important să avem aceste schimburi regulate ca să ne coordonăm pozițiile pe care le luăm în aceste negocieri paralele. Acesta era observația pe care vreau să o fac. Întrebarea mea se referă, probabil cum bănuiați, la calendar. Am notat următoarea noastră întâlnire, mâine pe, și apoi pe 1 iunie va fi un uh, trialog, ce vor fi alte trialoguri, uh, mai ales în ce privește Olaf, care sunt perspectivele de, de calendar din punct de vedere al unui acord. Pentru că există un moment la care va trebui să ne punem întrebarea dacă vom merge până la capăt cu prima lectură și vom ajunge la o procedură normală sau dacă considerați că prin procedura mai pragmatică și mai răbdătoare pe care am uh, folosit-o, vom ajunge la un acord într-un interval de timp rezonabil. Mulțumesc foarte mult. O să, vă, uh, o să răspund și Franciscăi. Era, ideea era să că era foarte dificil de definit uh, criza. Poate că asta o să-ți povestesc altă dată. Oricum, în orice caz, nu aveam suficiente lucruri fezabile Uh, pe masă și pentru a avea o formulare clară, pentru a putea spune tuturor cum trebuie acționat, cum trebuie implementat acest text. Uh, reglementarea financiară este un text, regulile financiare este un text 40% din comisie lucrează pe el. Trebuie să fie extrem de clar. Dacă se face A, atunci rezultatul este B. Și pentru că era foarte neclar, era dificil să faci ceva acolo. În ce privește un acord. Eu, sigur, fac totul pentru a avea un acord și toată lumea a făcut mari eforturi. Mulțumesc tuturor, Secretariatului, Comisiei Europene, biroului meu. Toată lumea a făcut mari eforturi ca să obținem un acord. Cred că este fezabil. Cred că trebuie să decidem dacă îl facem sau nu și cred că avem destule, destul material Uh, ca să facem să evolueze lucrurile. Totuși rămân câteva probleme fundamentale. Ce facem cu amendamentele uh, privind cadrul financiar multianual dacă Consiliul nu le vrea? I-aș putea să le dau lui Reimer și să-i doresc bun, uh, noroc bun. Dar totuși e o problemă gravă în acest buget și trebuie să o rezolvăm. Am de asemenea impresia că șefii de stat care nu reușesc să discute cu propriilor administrații din ministerelor de finanțe, pentru că, de exemplu, statul din care vin eu, doamna Merkel, vorbește la summit și spune că acum trebuie să folosim toate bugetele europene pentru creștere, pentru asta și pentru altceva. Și când spun, da, am făcut niște propuneri, însă Ministerul de Finanțe refuză. Și văd asta de multe, multe ori. Și după aceea le vorbesc Mă duc acolo, am fost la Berlin săptămâna trecută ca să le vorbesc despre asta și au cam ridicat din numeri. Se uitau la mine ca și cum aș fi fost un pic... Uh... În fine, există lucruri pe care nu le înțeleg. Cred că uh, regulile financiare trebuie să intre în vigoare la sfârșitul acestui an. Dacă nu, vom avea un lucru pe care trebuie să l evităm, și anume multiplicarea regulilor în fondurile specializate. Va fi deja prea târziu pentru articolul 57, pentru că există voturi care vin în Comisia Regii. Deci trebuie să acționăm acum. Credeți-mă, nu e vina mea că a durat atât. Consiliul până acum n-a fost capabil să se pronunțe pe articolul 56. Au cerut să se pună pe 1 iunie pe ordinea de zi. Pentru că eu aș fi început cu asta. Deci trebuie ca lucrurile să se rezolve. Vreau să discut numai despre ce nu avem. Nu v-am vorbit despre ce avem. Avem, uh, din punct de vedere al costurilor eligibile, am făcut uh, pași majori și cred că managementul fondurilor se va îmbunătăți cu condiția să avem o îmbunătățire a regulilor și o uniformizare a regulilor în toate fondurile. Și după aceea trebuie interpretate regulile privind fondurile. Deci cerurile reglementare financiară, Curtea de Conturi va lua reglementarea financiară și celelalte vor lua regulile specializate. Ce fac cu aceste contradicții? E o mare birocrație care se întreține mai înainte de toate în programul cadru pentru cercetare. De aceea este atât de important să, după părerea mea, să intre un acord în vigoare. Eu cred că putem avea un acord, cred că și președinția daneză vrea să obțină un acord. Cred că toată lumea știe că nu merită să nu avem un acord, dar asta înseamnă că Spun asta doar pentru prietenii noștri din Consiliu care asistă la reuniunile noastre și noi nu putem să stăm la ale lor. Dacă nu avem acordul, problemele din buget vor persista. Noi am făcut aceste amendamente ca să rezolvăm aceste probleme și ar fi păcat să fim numai noi singurii care să dorească să rezolve aceste probleme. Deci pe asta trebuie lucrat, pe asta trebuie, așa trebuie sensibilizați șefii de state pentru munca de detaliu, care este importantă, pentru că despre asta e vorba în buget. Oricum, vă mulțumesc pentru răbdare și sper că se poate încheia acest dosar foarte rapid. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc foarte mult, Engheș, și știi că admirăm cu toții munca considerabilă pe care ai făcut-o cu secretariatul și cu toți colegii noștri care în comisia noastră au urmărit acest dosar extrem de important. Cred că am încheiat uh, activitatea noastră pe ziua de astăzi. Ne vom reîntâlni joi după amiază. O ultimă informație. Prietenii lui Miguel Portas, uh, regretatul nostru coleg, organizează o mică manifestare de amintire și de prietenie joi dimineața la ora 9 în această clădire, la etajul de dedesubt, de, de, dedesubt, în spațiul Yehudi Menuhin, Menuhin va dura jumătate de oră. Și Mâine, în timpul deschiderii mini-sesiunii plenare, mini-plenare, președintele uh, Schulz va cere un minut de tăcere și va spune câteva cuvinte în onoarea fostului nostru coleg, dar cei care doriți să participați la această reuniune de reculegere de joi uh, veți fi uh, bineveniți. Vă mulțumesc, ședința se suspendă.